So I am very pleased to give the floor to the Spanish Minister. Uh, you have uh, about 10 minutes for a presentation and then, uh, as ever, we will, i I'm sure, have lots of questions for you. Muchas gracias, Presidenta. Eh, como Ministro de Economía de España es un honor para mí estar eh, en el corazón de la democracia europea presentando la estrategia de política económica de España estamos en estos momentos afrontando. Vivimos, como todos ustedes conocen, un escenario complejo, una desaceleración económica mundial. Trăim uh, într-o lume complexă, după cum știți cu toții. Situația economică este complexă și uh, această situație afectează economiile țărilor noastre din zona euro. Uh, bineînțeles, trebuie să păstrăm încrederea uh, piețelor internaționale în uh, Uniunea noastră economică și mogetară. Sunt sigur că vom reuși să ieșim de această criză, dar avem nevoie de o Europa mai unită pentru a oferi transparență, democrație și responsabilitate în um, procesul de luare de decizii. Iată de ce sunt sigur că acest dialog economic este un element foarte important în cadrul semestrului european. Am fost convins de asta încă de la început. Pentru a îmbunătăți progresele economice ale Uniunii Europene, voi uh, sunt gata oricând să informez cetățenii europeni în legătură cu uh, economia Spaniei și contribuția noastră la Uniunea Economică și Monetară cât mai solidă. Uh, voi explica mai întâi măsurile pe care le-a luat Spania pentru a contacara incertitudinile care se confruntă Uniunea Europeană și uh, pentru a reechilibra economia. În ultimele luni, guvernul a adoptat o serie de măsuri curajoase, cred, uh, și coerente. Strategia noastră de politică economică are două obiective fundamentale care sunt legate unul de celălalt. Mai întâi, uh, obține creștere economică și deci o mai bună ocupare a forței de muncă și, în al doilea rând, respectarea angajamentelor europene. Și nu cred că putem atinge un obiectiv fără celălalt. Strategia noastră se bazează pe trei piloni majori. Reforma sistemului financiar, aceasta este cheie pentru a atrage credite în economie, deci o finanțare a economiei, e nevoie de asemenea de un proces de recapitalizare și restructurare a băncilor. În al doilea rând, un program de reforme structurale, uh, pentru a îmbunătăți posibilitățile de creștere ale economiei spaniole și, în al treilea rând, un angajament pentru reechilibrarea bugetului și conturilor publice. Mm, în 2012, Spania a reușit să-și a, reuș, a încercat să-și îmbunătățească credibilitatea prin mai multă transparență primul rând, 90% din sectorul uh, bancar a fost recapitalizat. S-a realizat uh, un stress test cu rezultatele următoare. 70% din sectorul uh, financiar spaniol este sănătos, solvabil și nu e nevoie de capitaluri suplimentare. În al doilea rând, nevo- principalele nevoi de capitaluri uh, se regăsesc în cele patru entități care au fost deja naționalizate. Și instituția care se ocupă de restructurarea sectorului financiar se ocupă de cazul acestora. E vorba de mai puțin de 20% din sectorul bancar spaniol. În al treilea rând, nevoile de capitaluri uh, nu sunt în valoare de 70 de miliarde. Nevoile efective, conform calculelor noastre, sunt de ceva mai puțin de 40 de miliarde. Deci, ceva mai puțin de 4% din produsul național brut spaniol. Cele 6 miliarde de ajutor uh, adoptate pe linia de ajutor pentru Spania. Diferența între aceste entități este rezultatul următorului lucru. Pe de o parte, transferul de active, de la băncile toxice. În al doilea rând, exercițiul de distribuire a datoriilor subordonate și, în al treilea rând, posibilitatea unor entități de a ridica capitaluri private în loc de ajutoare publice. Aceste rezultate au putut fi obținute datorită faptului că de la începutul anului eh, guvernul a luat măsuri pentru a reechilibra băncile. Apoi vor fi recapitalizate băncile care au nevoie de asta și după cum am spus, se va reorganiza managementul bănților eh, care au carențe, conform unui memorandum pe care va fi semnat deci, în decembrie, acest exercițiu de restructurare și reorganizare a băncilor, care a început în februarie, se va încheia. Vom avea atunci mai puține bănci, de la 50, uh, numărul acestora se va reduce la vreo 12, dar acestea vor fi cu adevărat sănătoase și vor putea să finanțeze cu adevărat economia reală. După cum au spus Comisia, Banca Centrală Europeană și Femeiul, încheiem uh, memorandumul de înțelegere cu partenerii europeni, uh, o criză pentru a face față um, crizei bancare. Am anticipat propunia, propunerea Comisiei pentru a rezolva problema instituțiilor problematice, pentru uh, ca contribuabilii să nu trebuiască să mai suporte costul acestora. Pe de o parte, trebuie îmbunătățită producția, oferta în producția economiei spaniole pentru rezultate mai bune. Um, guvernul a făcut o serie de reforme pentru a obține acest rezultat uh, pe termen mediu și lung și pentru a reechilibra economia spaniolă. Am dezvoltat un uh, pachet substanțial de măsuri structurale, dintre care voi menționa uh, reforma pieței muncii, o reformă fundamentală pentru uh, a scădea rata șomajului de la aceste niveluri absolut inacceptabile. Uh, problema a fost rigiditatea pieței muncii, de aceea am oferit mai multă flexibilitate întreprinderilor pentru a um, putea să adapteze uh, resursele disponibile nevoilor. Apoi, am uh, realizat și o listă de cauze unor concedieri rapide. De asemenea, în domeniul locuințelor am adoptat măsuri pentru a oferi mai multă certitudine juridică și mai multă flexibilitate. Am uh, eliminat o serie de dificultăți, alte reforme, cum ar fi reforma în învățământ, reforma sanitară, a avut de asemenea un uh, impact pozitiv important. După cum știți, începem să obținem rezultate și um, astfel Spania respectă obligațiile sale în cadrul semestrului european, chiar uh, face mai mult decât uh, se cere în aceste recomandări, după cum a recunoscut-o și Comisia. Avem autoritate fiscală independentă pentru a aplica strict legea durabilității bugetare de asemenea, supravegherea pieței pentru a pune capăt fragmentării pieței naționale uh, cu potențial de creștere economică pe termen mediu. În al treilea rând, liberalizarea serviciilor profesionale pentru a încuraja concurența în acest domeniu și um, ameliorarea politicilor active de ocupare și formare. În ceea ce privește sistemul de securitate socială, vom aplica măsuri pentru a adapta vârsta pensionării um, îmbătrânirii populației. De asemenea, s-au luat măsuri pentru finanțarea întreprinderilor, cum ar fi uh, uh, valorizarea capitalului de risc și îmbunătățirea sistemului public de garantare pentru uh, finanțarea pe termen lung a IMM-urilor spaniole. Al treilea pilon al politicii economice mm, guvernului Spaniei este durabilitatea uh, finanțelor publice pe termen mediu. În ceea ce privește politica fiscală, Spania își va reduce bugetul, uh, deficitul bugetar în acest an cu mai mult de 2,5% într-un context de recesiune economică cu o scădere a, PIB-ului de aproximativ 1,5%. Doresc să vă amintesc măsurile importante luate de guvernul spaniol uh, pentru a reduce deficitul în următorii ani. E vorba de măsuri importante. Au crescut uh, impozitele pe veniturile persoanelor fizice, a crescut TVA-ul, de asemenea impozitul pe uh, societățile comerciale, uh, iar în învățământ s-au luat uh, măsuri, de asemenea au crescut taxarea produselor farmaceutice în ceea ce privește uh, cheltuielile de la buget, uh, s-au făcut eforturi pentru consolidarea fiscală, s-a redus uh, ajutorul de șomaj. Au scăzut cheltuielile curente ale tuturor ministerelor, s-au adaptat și chiar s-a redus cu 200.000 de persoane uh, numărul uh, funcționarilor publici uh, de la intrarea în vigoare a măsurilor noastre până în prezent. S-au făcut de asemenea progrese importante în domeniul transparenței și controlului conturilor publice. în ceea ce privește relațiile la nivel federal cu entitățile administrative autonome, acest sistem a fost consolidat. Avem uh, o lege care stabilește uh, cadrul relațiilor financiare între stat și comunitățile autonome. Nu mai funcționăm uh, acum un sistem pe trimestre, ci un sistem uh, Uh, lună de la, lumă, de la lună avem uh, Doamnelor și doamnelor, uh, ne dăm seama că încă previziunile economice în ceea ce privește Spania, acestea sunt inferioare așteptărilor noastre, dar sperăm că vom obține rezultate mai bune. Programul nostru de măsuri economice are obiectivul de a realiza, de a obține progrese într-o perioadă realistă, considerăm noi. Uh, viitorul monedei euro uh, este în joc uh, în Spania. Cu cât rezolvăm mai repede criza credibilității monedei euro, cu atât mai repede Spania va reveni la o situație de creștere economică. Avem semne pozitive care arată că um, tentativele noastre de corectare a dezechilibrelor vor avea rezultate pozitive pe termen mediu în legătură cu această corectare a dezechilibrelor, aș spune, de exemplu, în uh, ceea ce privește comerțul exter- extern, uh, deficitul de cont curent scade și uh, chiar la sfârșitul acestui an sperăm să ne apropiem de o poziție de echilibru. Acest deficit era de 10% din PIB în 2007 și pentru 2013 sper să ajungem la o situație de echilibru. Este important acest lucru pentru că um, întotdeauna în istorie, când Spania a ieșit dintr-o creză economică, pentru acest lucru a fost nevoie o reechilibrare a balanței de plăți. Exporturile noastre uh, se îmbunătățesc și uh, deficitul comercial uh, cu Germania a scăzut cu 50%. Exporturile înspre această țară au crescut cu 7% la nivel mondial. Spania începe să aibă un comerț mai competitiv. Uh, în ceea ce privește rezultatele reformei pieței muncii, am recuperat deja o bună parte din pierderile de competitivitate de la intrarea țării în zona euro până acum. A, salariile nu mai cresc la fel de rapid. În același timp, de la începutul anului 2009 scad costurile și uh, rata de schimb efectivă reală va scădea în 2012 Astfel, competitivitatea economiei spaniole va crește. De asemenea, uh, dispa uh, dispare indexarea salariilor. Contractele um, cu o indexare au scăzut mult uh, cantitativ. Uh, ultimele date în legătură cu populația activă din ultimul trimestru nu sunt pozitive, dar două elemente ar putea fi importante. Pe de o parte, se constată o stabilizare a datelor din sectorul privat și, pe de altă parte, sectorul public, în care am făcut un efort de consolidare fiscală, efectivele scad. Acest lucru arată că reforma pieței muncii are rezultate pozitive pentru un nou cadru în relațiile de pe piața muncii. Un alt element pozitiv este faptul că s-au îmbunătățit condițiile financiare ale economiei spaniole. În ciuda dificultățile de pe piețele financiare, am reușit să acoperim 100% din nevoile de finanțare până acum, în cadrul exercițiului 2012 și uh, costurile medii rămân la nivelul din 2011. Apoi, după anunțul de Banca Centrală Europeană a unui mecanism de cumpărare a datoriilor publice ale Spaniei, uh, investitorii încep din nou să se intereseze uh, pe, pe aceștia încep să intereseze din nou obligațiunile Spaniei. Deci, economia spaniolă avansează finanțarea întreprinderilor altele decât financiare a scăzut cu 7%, ceea ce reprezintă aproximativ 15 puncte din PIB-ul Spaniei. Voi încheia, domnilor și domnilor, spunând că toate aceste elemente sunt semne care arată că suntem pe calea cea bună. Ne dăm seama că uh, am, uh, am făcut prognoze mai optimiste decât cele ale organismelor internaționale, dar în prima jumătate a acestui an um, prognozele organismelor internaționale s-au aliniat cu cele ale guvernului și noi am prevăzut o scădere a PIB-ului în 2012 cu 1,7% inițial, 1,5% astăzi. Până la sfârșitul anului credem că vom uh, îmbunătăți această cifră, ceea ce arată că guvernele, guvernul Spaniei uh, anunță uh, perspective destul de prudente. În fine, cadrul în care funcționează economia Spaniei, relansarea acesteia trebuie să meargă mână în mână cu relansarea economiei internaționale, nu doar a acelea zonei euro. Zona euro se află într-o perioadă de recesie, eh, recesiune din cauza unei pierdere a încrederii în moneda euro. Spania are o primă de risc eh, superioară datelor fundamentale eh, cu aproximativ 200 de puncte de bază. Vă voi da un exemplu, după părerea mea, inacceptabil. Uh, IMM-urile se pare că plătesc în Spania uh, pentru un credit de două ori mai mult decât IMM-urile din Germania, uh, cu un rezultat negativ, bineînțeles, asupra relansării economiei spaniole trebuie, e nevoie în Europa de mai bună integrare bancară, financiară și economică. Numai astfel Uniunea Europeană va putea ieși din criză. Mecanismul uh, de achiziție pe piețele secundare este doar un prim pras care arată voința a zonei euro de a face ceva în acest sens. Spania este sferm angajată în proiectul european, ne atingem obiectivele și o facem din convingere, pentru că știm că proiectul european este cea mai bună soluție pentru Spania, pentru spanioli și pentru viitorul nostru. Mulțumesc! Um, Mulțumesc foarte mult și acum, pentru cât timp ne-a mai rămas, o să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vom încerca să avem un format de câte 5 minute, întrebare plus răspuns, ca să încercăm să um, avem pe toată lumea, la, să vină rândul la toată lumea. Uh, avem uh, vorbitori înscriși la cuvânt și după aceea catch the eye. O să citesc numele ca să nu cumva să omitem pe cineva. De la PPE, Pablo Zalba, SND, Antolin Sanchez Presedo, ALDE, Ramon Tremosa, hmm, un interes spaniol, deci, de la Verzi, Raul Romeva, de la ECR, în sfârșit, o uh, altă naționalitate, Dirk Epping. Și apoi Catch the Eye. Philippe Lambert, uh, others who want... Ani Podimata și Philip Lambert. Dacă mai sunt și alții, să-mi fac acum cu mâna. Iată alte interese spaniole. Pablo, tu ești primul. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc domnului ministru pentru prezență, pentru participare E încântător să ascultăm tot ceea ce uh, s-a realizat până acum. E o dovadă a angajamentului guvernului spaniol față de Europa. Avem de asemenea măsurile fără precedent pe care le întreprinde guvernul spaniol, după cum a subliniat uh, domnul ministru, principalele reforme, mai ales din sectorul financiar. Domnule ministru, întrebarea mea este următoarea. Ați putea face o evaluare uh, a rezultatului reformei financiare și a rezultatului testului de rezistență. În plus, pornesc la premisa că obiectivul principal al reformei este acela al îmbunătățirii competitivității țării noastre. Și de aceea aș vrea să ne spuneți care este opinia dumneavoastră în ceea ce privește uh, efectele reformelor în desfășurare. Mulțumesc. Domnule ministru, Ehm, aș, ar trebui să, răs, să răspund în engleză, dar eh, dat fiindcă întrebarea mea a fost adresată în spaniolă, sper că nu vă veți supăra dacă recurg la un răspuns în limba maternă. La reforma financiară. Așadar, în ceea ce privește reforma sectorului financiar, adesea e neglijat um, problema de la care s-a pornit, și anume lipsa credibilității Uh, sistemului bancar spaniol. Existau dubii în ceea ce privește credibilitatea acestui sector. Efectul a fost advers nu doar uh, uh, asupra instituțiilor mai mici, mai slabe, ci, după cum ne-a fost dat să constatăm, efectul negativ a fost resimțit și de instituții financiare fără probleme. Așa că e nevoie de transparență în sistemul financiar și bancar spaniol. Asta a fost una din concluzii și pentru asta Spania a și făcut un test de rezistență de sus în jos prin FMI. De asemenea, am avut câteva teste de rezistență comandate uh, prin agenți privați. și am avut și o abordare mai specială și anume am făcut teste de rezistență de jos în sus. Practic am trecut în revistă tot sistemul de credite din instituțiile financiare. Analizele au arătat foarte clar că prețul proprietăților a fost problematic, um, PIB-ul Asta pe o perioadă de 3 ani. În mod obișnuit, testele de rezistență acoperă o perioadă de 2 ani. Rezultatul este că 70% din sistemul bancar spaniol a fost, s-a constatat că 70% din uh, sistemul, mă scuzați, este fără probleme. Exista excedent de capital în 70% din cazuri, ceea ce însemna că de fapt, în realitate, nu exista un contrast atât de mare față de celelalte țări din jurul nostru. Sistemul nostru bancar a fost uh, testat la sânge. Asta pentru a vedea exact care sunt rezultatele evaluării. E bine, în prezent e nevoie de două măsuri. O dată de injecție de capital și, după cum am spus deja, imediat ce Comisia va adopta planurile de restructurare, asta se va întâmpla în următoarele săptămâni, și comisarul Almunia a confirmat că vom avea planuri de restructurare la finele lunii și că ar trebui să existe un flux de capital imediat după aceea. Ținând cont de toate ajustările de care este nevoie și de toate evaluările care se impun, estimăm că e nevoie de vreo 40 de miliarde de euro Și apoi uh, avem și acel sector bancar negativ, cumva impropriu spus. E vorba de faptul că acele active negative trebuie retransformate, iar în următoarele zile ar trebui să aflăm deja cum anume e influențată Uh, structura acelor bănci din uh, sectorul gri. În ceea ce privește injecția de capital și a, în ceea ce privește restructurarea bancară, e vorba de două procese care trebuie clar definite și pentru asta avem nevoie de un cadru mult mai uh, sănătos de alocare de credite, în primul rând. Mulțumesc. Antolin Sanchez Presedo. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Bun venit, domnule ministru. Mulțumim pentru prezentarea făcută. Vă suntem extrem de recunoscători pentru că ați venit la Parlamentul European. Știți că nu sunteți singurul responsabil de uh, politicile economice în guvernul spaniol, dar sunteți o persoană de marcă, foarte vizată să vorbească pe acest uh, subiect. Noi avem uh, la Parlamentul European angajamentul de a ne asigura că Spania și alți membri ai Uniunii Europene se pot întoarce pe o cale a creșterii, o creștere durabilă, care să consolideze în beneficiul tuturor cetățenilor Uniunea Economică și Monetară Europeană. În curând va fi trecut un an de la preluarea mandatului dumneavoastră în Spania. Ne-ați prezentat o serie de date despre care știam deja că există. Avem o recesiune prelungită, șomajul e în floare, uh, creditele se, sunt în scădere și pe măsură ce trece timpul, prognozele se înrăutățesc. Așa că tensiunile sporesc la nivel social și oamenii, cetățenii, se întreabă dacă sacrificiile care li se impun au o valoare adăugată sau nu, sau dacă povara e suportată în mod echitabil, dacă există părți ale populației, populația mai vulnerabilă care are mai mult de suferit față de alții. Așa că, prin prisma acestor lucruri, vă adresez două întrebări la obiect. Și apoi am alte două întrebări cu referire la mediul comunitar. În primul rând, dumneavoastră spuneați că ați identificat nevoile de uh, finanțare pentru acest an, ținând cont de cheltuieli, presupun. Ar fi foarte bine dacă ne-ați putea spune acum uh, ce se va întâmpla cu pensiile, dacă le veți aduce la zi. Pentru că, totuși, nivelul de trai, uh, costul uh, traiului a crescut. Și apoi o altă întrebare, este cel mai vizat să răspundeți. Credeți că puteți evita un bailout? Și știți cumva în ce condiții s-ar putea întâmpla un bailout și puteți să spuneți cu siguranță că nu veți semna un cec în alb? Aș vrea să clarificați această nebuloasă. În ceea ce privește politicile europene, am iarăși... Credeți că politicile de ajustare care sunt acum implementate simultan în proces accelerat, sunt bune? Nu ar fi mai bine să schimbăm politicile economice la nivel european, astfel încât să se țină cont de specificitățile fiecărui stat în parte? Și apoi, credeți că programele de asistență financiară uh, sunt uh, utile în formula în care sunt utilizate acum, nu vor face ca datoriile publice să fie uh, și mai grav afectate, de exemplu, pentru Spania, pentru că, practic, uh, nu facem altceva decât să transformăm datoria privată în datorie publică. Nu ar trebui să finanțăm direct, uh, ar trebui să finanțăm direct instituții financiare sau nu? Domnul ministru, mulțumesc foarte mult. Voi încerca să răspund la întrebări în ordinea în care mi le-ați adresat. În ceea ce privește pensiile, știți prea bine, regimul trecut a avut o reformă care a prelungit uh, treptat vârsta de pensionare de la 65, 64 la 67 de ani. Eu cred că este un pas în direcția cea bună. Asta pentru ca sistemul de pensii să devină durabil. nu mi-e greu să recunosc uh, lucrurile bune pe care le-a făcut guvernul trecut. Ceea ce face guvernul de acum și ceea ce va face în viitorul foarte apropiat va fi să reacționeze la problema fundamentală cu care ne confruntăm în planul uh, sistemului de asigurări sociale. Nu e neapărat uh, legat de vârsta de pensionare, Uh, vârsta legală, ci de vârsta reală, pentru că nu e vorba de 65 de ani, ci 63 în termeni reali. Și din nou facem o propunere pentru ca vârsta reală de pensionare să se apropie tot mai mult de vârsta legală, care în viitor, potrivit schemei uh, elaborate de fostul guvern, se va prelungi treptat până la 67 de ani speranța de viață crește, societatea este într-o continuă schimbare, undeva trebuie să venim și noi cu o schimbare pentru a atinge durabilitatea. După cum bine știți și dumneavoastră, guvernul nostru a adus pensiile la zi cu 1% în acest exercițiu financiar. În, aceea, în ceea ce privește întrebarea adresată cu privire la pachetul de salvgardare, la un potențial bailout, mereu am același răspuns – Banca Centrală Europeană cumpără datorii pe uh, piața secundară. Asta reprezintă un bailout? Asta ar însemna că deja a existat un bailout când Banca Centrală Europeană a cumpărat o um, sumă considerabilă reprezentată de datorii pe piața secundară. Și apoi, vreau să vă spun că noi credem că această acțiune este una foarte bună, deoarece, dincolo de faptul că se cumpără datorii pe piața secundară, noi considerăm că asta arată care este angajamentul Băncii Centrale Europene față de moneda euro. Și noi deja am văzut ce s-a întâmplat. Au existat câteva dubii în ceea ce privește fiabilitatea monedei euro. Practic, exista un număr de țări care sufereau foarte mult și care dintr-o dată au văzut cum uh, problema a fost luată puțin de pe umerii lor. De aceea este foarte bine că s-a întâmplat asta. Programul Băncii Centrale Europene este unul foarte bun din această privință. De când a fost creat, acest program s-a dovedit a fi foarte util practic uh, înlătură îndoielile cu privire la viitorul monedei euro, pentru că au existat câteva semne de întrebare la un moment dat. În ceea ce privește obligațiile guvernului față de uh, societate, sunt, există obligații stipulate în uh, exerciții precum semestrul european și reducerea deficitului. Eu cred că Spania își uh, ia foarte în serios uh, datoria pe care o are, pentru că procedura de deficit excesiv și semestrul european sunt niște exerciții care, practic, ne obligă să ținem cont de răspunderea pe care o avem și să dăm curs unui număr de reforme. Apoi v-ați referit la câteva chestiuni europene. Vorbeați, de exemplu, despre um, politicile fiscale comunitare și despre ajustarea, adaptarea la acestea. E inevitabil faptul că avem nevoie de politici um, comunitare pentru a ajunge pe um, un drum al uh, prudenței fiscale. Și, după cum bine știți, acum trebuie să ținem cont de faptul că Până la urmă ne aflăm în plină recesiune. Europa se află în plină recesiune, iar politicile fiscale, eforturile de politici fiscale trebuie uh, calculate nu doar în termeni uh, nominali uh, ai valorii deficitului, ci în, și în ceea ce privește eforturile structurale. Nu în ultimul rând, dumneavoastră vă refereați la uh, asistența financiară cu privire la datoria publică, cu privire la injecțiile de capital în instituțiile financiare și cu privire la modul în care afectează sau nu PIB-ul. Uh, Vorbeam des, am vorbit deja despre asta. Injecțiile de capital pentru Spania nu vor reprezenta mai mult de 3,5% din PIB-ul Spaniei. Și oricum e o îndatorare în condiții bune, după cum bine știți. Am avut o perioadă de uh, grație și acum uh, vom uh, avea o acțiune de tipul uh, mecanismului european de stabilitate. Și oricum, există și fondul de bailout care e disponibil. Alte țări, unde nevoia de finanțare este mai mare, au nevoie de uh, injecție directă de capital. Însă, în cazul Spaniei, injecția directă de capital uh, ar, nu ar avea efectul scontat comparativ cu situația altor state. Asta ar fi marea diferență. Asta însă nu ne împiedică de la sprijini Uniunea Bancară, pentru că noi credem că acesta este un pas foarte important uh, către viitorul, asigurarea viitorului euro. Mulțumesc. A durat de două ori mai mult decât ar fi trebuit, pentru că Antolin a vorbit 3 minute 20 pentru a adresa patru întrebări, așa că am numărat asta ca fiind două intervenții din partea socialiștilor. Și acum urmează Ramon Tremosa din partea ALDE. Signor ministru, bună tardes. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, domnule ministru, bine ați venit. Am câteva întrebări succinte. Dumneavoastră v-ați arătat foarte optimist în ceea ce privește prognoza economică a Comisiei Europene, care este foarte sumbră pentru Spania din câte am înțeles eu, uh, comisia este mai aproape de realitate decât guvernele Spaniei din 2009 încoace. Deci, în uh, scenariul cel mai pesimist, dacă comisia are dreptate și uh, comisia are dreptate în ceea ce privește prognoza până în 2014, va putea Spania să își plătească, să-și ramburseze datoria sau vă gândiți la o restructurare, o reșalonare a acesteia? În al doilea rând, președintele Draghi a declarat în Parlamentul European faptul că Um, cele două, ultimele două evenimente de trezorerie nu au creat mai mult capital, iar uh, depunerile bancare sunt în scădere. Nu ne a spus nimic despre asta, am dorit să știm care este părerea dumneavoastră cu privire la acest aspect. Iar în cele din urmă, ce trebuie să se întâmple pentru ca redresarea băncilor să se întâmple? Credeți că banca ar trebui să uh, fie închisă? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O să fiu succint și o să vă răspund direct, începând cu ultima întrebare. Nu, Banchia nu ar trebui să fie închisă, fiindcă reprezintă un element foarte important al sistemului bancar spaniol și după transferul de active uh, prin uh, fondul de gestionare a activelor și după injecția de capital va, reuș- va fi în situație de solvabilitate și datorită echipei de gestionare va juca un rol foarte important în sectorul bancar spaniol pe viitor. Cealaltă întrebare a dumneavoastră, dacă îmi, îmi permiteți, este vorba de o chestiune legată de lichidități, de finanțarea acestor instituții. În cazul Spaniei, așa cum am spus uh, și mai devreme, testele de rezistență desfășurate n-au arătat foarte limpede faptul că problema nu era neapărat una de lichidități, ci de solvabilitate a instituțiilor vizate. Uh, cele monitorizate la Caixa Galicia și Catalunia și Banca Valencia, aceste bănci vor primi 90% din injecțiile de capital care vor avea loc în, pe parcursul următoarelor săptămâni. Bineînțeles, Banchia va primi, va primi uh, sumele cele mai mari, dar uh, în uh, termen general, dacă facem niște calcule simple, ne dăm seama că acolo se va canaliza majoritatea asistenței. ceea ce privește reșalonarea datoriei, nu. Vă spun că nici vorbă de așa ceva. Dacă uh, creșterea economică de 80.000 a adăugate PIB-ului, acest uh, element nu poate fi tăgăduit și nu poate fi neglijat, dar eu cred că prognozele guvernului spaniol se bazează pe reforme și pe acțiuni specifice. E limpede că trebuie să evităm uh, prognoza creșterii negative, bineînțeles, aceasta este datoria noastră ca guvern, dar lucrurile Uh, nu sunt la fel de negative în ceea ce privește scăderea PIB-ului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Raul Romeva, din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult! Uh, mulțumesc, domnule ministru! V-am ascultat uh, cu atenție și am impresia, ascultându-vă, că ascultăm un școlar care și-a învățat bine lecția și vrea să impresioneze profesorul, indiferent cine este profesorul. Asta mi se pare mie, chiar dacă profesorul în cazul acesta este Angela Merkel. Ați uh, vorbit despre descrierea măsurilor care trebuie luate, care vor fi luate, care sunt necesare a fi luate în uh, ceea ce privește cheltuielile, dar la categoria de vi- venituri ex- există în continuare o problemă subiacentă de natură fiscală de ce nu se sugerează închiderea SICAP și de ce nu există măsuri mai active pentru combaterea fraudei în Catalunia? Avem 2 milioane de săraci și asta numai în Catalonia. Iar uh, vânzările mașinilor de lux au crescut cu 33%. Vă întreb, Peșleau, cine plătește pentru toate aceste măsuri? Asta în primul rând și în al doilea rând. O altă întrebare, Peșleau. Vreau să vă întreb, fiindcă v-ați, re- referit la piața uh, Um, ipotecilor uh, și piața imobiliară. Principala problemă o reprezintă evacuările forțate. Iar problema psihologică și socială reprezintă sinuciderile care intervin aici. Cred că ar trebui să se, uh, să se suspende aceste um, proceduri de evacuare. Grupul nostru a Uh, a hotărât să propună măsuri în acest sens. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult! Aveți dreptate în ceea ce privește un lucru, și anume durabilitatea conturilor publice. Nu este vorba doar de cheltuieli, fiindcă aici suntem sub media europeană, este vorba de un nivel de venituri guvernamentale scăzute, care nu se ridică la media europeană. Este vorba de fraudă aici, bineînțeles. Noi am adoptat legislație nouă de combatere a fraudei în domeniul fiscal și în domeniul um, securității sociale. Vom uh, fi foarte atenți și foarte stricți în ceea ce privește legislația, aplicarea legislației antifraudă încercând să recuperăm bani de, din anii din, de la exercițiile fiscale anterioare. E adevărat ce spuneți, nu suntem neapărat fruntași în acest sens, dar am uh, luat măsuri pentru, uh, consoli, pentru consolidarea fiscală, pentru majorarea taxelor și impozitelor asupra bunurilor și uh, proprietăților, ceea ce și am, am uh, majorat uh, TVA-ul și alte taxe ecologice. Am încercat uh, să distribuim efortul între cheltuieli și uh, venituri, mai mult către cheltuieli 60-40%. Pentru venituri avem ajustarea fiscală. Încerc aici să rezum mai multe aspecte. Ați vorbit despre evacuările forțate, care reprezintă un subiect foarte important în Spania. Aș vrea să vă spun uh, ceva personal, dacă îmi permiteți. În Spania avem un milion de locuințe goale. Deci, un, un milion de proprietăți nelocuite. Guvernul uh, și principalul partid de opoziție. Am discutat acest lucru, vom vedea în această planează ce măsuri vor fi luate, dar cred că trebuie să ajungem la un acord cu opoziția la nivel guvernamental, fiindcă trebuie să luăm măsuri pentru a ne asigura că nicio familie nu este dat afară din casă în această perioadă de criză. Aceasta este hotărârea și angajamentul nostru și vă facem această făgăduială. Noi vom lua măsuri și vor fi finalizate în această după-amiază. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a aplica acest lucru. Încercăm să evităm efectele negative pe cât de mult se poate. Dar uh, din punctul de vedere al uh, Ministrului Economiei și al guvernului nostru, acesta este o nevoie socială uh, stringentă. Nu putem să lăsăm pe drumuri și familii, nu putem să lăsăm familiile fără un acoperiș asupra capului. Vă mulțumesc. Mulțumesc din partea ECR. Domnul Epping are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Domnule ministru, îmi pare rău că nu am o întrebare în limba spaniolă, aș fi vrut să vă pot adresa o întrebare în limba spaniolă, deci iată, o să rup, o să sparg ciclul întrebărilor în limba spaniolă și o să vă adresez o întrebare în limba engleză. Domnule ministru, aș vrea să ne spuneți mai mult despre relația între Bankia și unele mari companii din Spania în ceea ce privește acordarea de credite, cum ar fi Iberia, care de curând a făcut publice cifre dezamăgitoare. Vreau să vă întreb dacă Iberia își poate rambursa creditul. Uh, Apoi mai sunt și alte companii într-o situație asemănătoare, cum ar fi uh, publicația El Pais, este ținută în viață cu credite neplătite și uh, clubul de fotbal Real Madrid cumpără uh, jucători de fotbal, fotbaliști din lumea întreagă cu bani pe credit. Nu mă pricep la fotbal, dar am citit în ziare aceste uh, vești proaste care ar face ca fotbalul spaniol să fie necompetitiv. Apoi, există o legătură, există, uh, nu există un pericol ca uh, Banchia, care este în situație de insolvabilitate și salvată acum ar fi Banchia este un uh, mort ambulant. Cred că dacă s-ar salva Banchia, nu ar face decât să deschide porțile multor cereri de salvare. O să vă răspund în engleză, spune domnul ministru. Dumneavoastră ați um, pus lumina reflectoarelor asupra Bankia și vreau să vă spun că Bankia, în conformitate cu rezultatele testelor de rezistență desfășurate de un evaluator independent, are nevoie de 24 de miliarde de euro capital suplimentar pentru a depăși un scenariu negativ uh, are nevoie de foarte mulți bani, un capital uriaș, dar vă, pun între, vă spun între paranteze anecdotic că după transferul activelor toxice către băncile toxice, de către banche și după primirea injecției de capital care va avea loc în următoarele două săptămâni, va fi o instituție sănătoasă și va juca un rol foarte important în sectorul bancar în Spania. În egală măsură, dați-mi voie să vă spun că echipa de gestiune a Banchea este independentă și profesionistă. Iar Banchea, în afară de problemele de solvabilitate pe termen scurt cu care se confruntă, într-adevăr, vreau să vă spun că la nivel de rețele bancare, de personal, și aici mă opresc cu anecdota, este extrem de importantă. Iar ceea ce numește Iberia, vreau să vă spun că relația între Banchea și Iberia nu este una de creditor-debitor. Banchea are un uh, rol de important de acționar de 20% și va încerca să valorifice această participare în mod profesionist, bineînțeles. Um, I haven't got anybody here from the... Mai dorește cineva să ia cuvântul? De la GUE nu este nimeni, de la PPE, lui de Grandes Pascual are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, domnule ministru, la Parlamentul European, la Bruxelles, chiar dacă Uh, bine, la Bruxelles uh, aproape că locuiți uh, deja. Așa cum se întâmplă în momentul în care deciziile se iau altundeva decât la nivel național. Ați spus cu eleganță, ați făcut cu declarații foarte elegante, ați spus că această criză nu este vina guvernului actual, ci guvernului anterior, dar în politică trebuie să îți asumi moștenirea nu ai posibilitatea de a respinge unele elemente, asta este, nu uh, putem să, nu puteți să spuneți că problema banca se referă la Barcelona și atât. Reprezintă o problemă a Spaniei, a întregii națiuni și cred că e nevoie să se pună în aplicare deciziile luate în această perioadă de criză de către Comisia Europeană. Dar, acestea fiind spuse, Oare instituțiile europene își fac treaba la fel de mediculos, Consiliul din iunie trezește așteptări foarte mari, a trezit așteptări mari și după aceea lucrurile s-au desfășurat la fel. Uh, măsurile nu au fost aplicate cu rapiditate, măsuri care au necesitat sacrificii de, în Spania și în alte țări. Domnule ministru, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră uh, considerați că sacrificiile făcute de țările noastre, uh, Irlanda, Portugalia, sunt proporționale cu, cu încetinala care se au decizii la nivel european. Mulțumesc, eu uh, aș dori să vă spun câteva cuvinte care ar putea fi interpretate poate negativ, uh, dar redresarea economică a Spaniei va fi foarte dificilă, poate chiar imposibilă, imposibilă atâta timp cât vor subzista îndoieli cu, cu privire la viitorul monede euro. Spania își va juca rolul va, în continuare prin politica economică care este coordonată, cea la nivel european, dar în egală măsură încercăm să ne aducem contribuția cât de mult putem la proiectul monedei unice și încercăm să rezolvăm problemele cu care ne-am confruntat pe acest domeniu în ultimii ani, în ceea ce privește cadrul instituțional al monedei euro. Uniunea bancară joacă un rol fundamental și integrarea fiscală, așa cum am fost de părere și până acum. Trebuie să existe integrare la nivel financiar, dar și fiscal și economic atâta timp cât avem o monedă unică și este în joc competitivitatea țărilor. Iar această abordare, care este una a integrării europene profunde, ei bine, aceasta este abordarea noastră și vom reuși să soluționăm, având această abordare, majoritatea problemelor pe termen scurt în Spania. În, uh, în discursul meu introductiv am spus că, în conformitate cu evaluarea FMI, uh, prima de risc pentru Spania ar trebui să fie 200 de puncte de bază. Dar, deocamdată, lucrurile stau altfel. Spreadul este diferit din cauza îndoielilor care planează asupra monedei euro. Deci avem uh, politici uh, în, care merg uh, în același timp, încercăm să rezolvăm problemele la nivel intern, dar în același timp trebuie să soluționăm probleme instituționale care mențin aceste probleme monetare ale Uniunii Europene. Mulțumesc, dau cuvântul lui Filip Lambert din partea Vezilor și după aceea revenim la SND fiindcă ați avut deja două întrebări. Filip, cuvântul. Ministru, bonjour. Bună ziua, domnule ministru. Pot să vă pun o întrebare în franceză? Mi-ați dat impresia că vă adresați Bundestagului și, din păcate, nu este niciun deputat german în sală. Așa că să știți că noi nu așteptăm din partea Spaniei carnet cu 10 la purtare. Aș dori vă întâi să vă întreb la cât estimați creanțele dubioase ale tuturor băncilor spaniole? S-au vehiculat multe cifre. Și am înțeles care este recapitalizarea imediată pe care dorește să o realizeze guvernul spaniol, dar pe termen mai lung, de exemplu pe 10 ani, după părerea dumneavoastră, care credeți că va fi suma totală a pierderilor din sectorul bancar spaniol? Și apoi o altă întrebare, această controversă între FMI și Direcția Generală EGFIN de la Comisie în legătură cu uh, rata de multiplicare a, de, a cheltuielor publice uh, în legătură cu PIB-ul. Care este uh, estimarea dumneavoastră în legătură cu această cifră în Spania? În fine, după părerea dumneavoastră, cât timp credeți că mai, veți mai putea ține în frâu violența în Spania, având în vedere rata enormă a șomajului în rândul tinerilor? Pe de altă parte, dacă există un milion de locuințe neocupate în Spania, acestea se vor degrada, se va pierde valoare. N-ar fi mai bine să se încurajeze printr-o lege privind uh, chiriile accesul la locuințe pentru spaniolii care au nevoie de asta? Well, you have asked, uh, three main... Da, mi-ați spus trei întrebări importante. în legătură cu șomajul tinerilor, într-adevăr, această rată este inacceptabilă și trebuie să spun că în um, legislatura trecută în Spania um, activitatea economică și comercială a scăzut mult și um, au uh, fost foarte mulți oameni angajați cu contracte tempora- temporare. Noi îi numim outsider pe piața muncii. Noi am încercat să facem o reformă reală pe piața muncii. Și cred că este incorrect ca toate eforturile de ajustare ale companiilor să se concentreze doar pe uh, contracte temporare, când a scăzut uh, creșterea. De aceea am încercat să reechilibrăm piața muncii, pentru că situația uh, nu era deloc acceptabilă. Este mult mai bine uneori să încercăm să oferim mult mai multă flexibilitate pe piața muncii. Acesta este principalul obiectiv al reformei pieței muncii pe care Uh, am adoptat-o în Spania. Deci, din punctul de vedere al uh, guvernului spaniol, uh, principalul nostru obiectiv va fi scăderea șomajului în rândul tinerilor pentru a îmbunătăți situația socială. Știm că 50% din tineri nu au locuri de muncă și cred că cu astfel de situație nu se poate îmbrătăți coeziunea socială foarte rapid. De aceea trebuie uh, să introducem noi contracte. Am adoptat de altfel un nou contract pentru tineri săptămâna trecută. Trebuie să combinăm aspectul legat de ocupare cu capitalul uman pe care îl oferă tinerii. Trebuie să combinăm formarea tinerilor uh, Um, cu ocuparea, pentru că în Spania un anumit procent din tineri nu numai că nu au un loc de muncă și pur și simplu nu se numără în rândul forței de muncă. În ceea ce privește factorul de multiplicare, um, acesta a atras mult atenția în ultima vreme, în ultima lună, din ce am văzut noi din concluziile FMI, factorul de multiplicare fiscal este mai mare decât uh, a fost prevăzut acum câteva luni, cu câteva luni în urmă. Uh, și impactul rigorii fiscale este mai mare decât uh, ne-am așteptat în trecut. Trebuie să ținem cont de acest lucru și cred că este important să nu uităm nu doar efortul de consolidare nominal, dar și ceea ce am numit consolidarea, efortul de consolidare fiscală structurală. Cred că trebuie să se țină cont de situația din uh, ciclul comercial, ciclul economic și nu trebuie să uh, să evaluăm situația doar în uh, termenii deficitului bugetar, ci și în termeni structurali și Comisia ține cont de acest lucru. În legătură cu pierderile, pot să vă spun că testul de rezistență Rezultatele testului de rezistență au fost publicate de Banca Spaniei și de Ministerul Economiei și puteți analiza toate ipotezele și estimările pierderilor. Cred că estimarea este prudentă um, pentru um, o situație adversă. Doresc să spun că de la începutul crizei, în ciuda faptului că Spania a luat măsuri cam târziu, Eforturile de recapitalizare al băncilor spaniole a fost imens, se apropie de 20% uh, din PIB-ul Spaniei. Deci, uh, acoperirea pierderilor uh, cauzate de căderea pieței imobiliare a fost enorm. Uh, de asemenea, s-au făcut eforturi imense pentru a recapitaliza, recapitaliza băncile. De asemenea, vom injecta capitaluri în valoare de 3,5% din PIB. Nu este o sumă la fel de mare ca în alte țări. Dar cred că principalul atu al exercițiului de analizare a situației bancare în Spania a, spus, a fost arate foarte clar că situația este mult mai bună decât percepția ei. Um, for... Acum are cuvântul Ani Podimata din partea socialiștilor și democraților. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru discursul nostru introductiv foarte detaliat. Uh, pentru a vedea lucrurile altfel decât antevorbitorii mei, doresc uh, să vă spun că în prima parte a discursului dumneavoastră introductiv uh, am spus colegului meu, Antolin, că am impresia că îl ascult pe ministrul grec de finanțe, nu pentru că se pot face comparații între Spania și Grecia, ci pentru că măsurile luate, mixul de politici în legătură cu scăderea cheltuielilor uh, publice, cu creșterea um, uh, impozitelor, toate acestea sunt ingrediente ale aceleași rețete. Și aș reveni la întrebarea domnului Sanchez Presedo. Știu că nicio țară nu poate să modifice singură astfel de politică, dar nu credeți că la nivel european trebuie modificate, reechilibrate astfel de politici, pentru că ați spus chiar dumneavoastră faptul că recesiunea care domnește acum în Europa nu a apărut la întâmplare. Ea este rezultatul unor politici restrictive um, care au fost aplicate în diferitele state europene. Chiar dumneavoastră ați recunoscut că rata șumajului din Spania este inacceptabil de ridicată. Uh, Ați vorbit uh, despre uh, dezechilibrele sociale și macroeconomice. Eu cred că un rezultat major al acestor dezechilibre este faptul că nu există marjă de manevră pentru a sprijini economia spaniolă. Sunteți de acord cu asta? Asta ar fi una la mână. În al doilea rând, ce mecanisme europene pot fi folosite pentru a ajuta Spania în uh, reconstrucția sa economică? Well, uh, first of all, I... Mai întâi, nu doresc să fac o comparație economiei spaniole cu cea a altor țări, pentru că nu cred că aș putea fi imparțial într-o astfel de comparație. Eu uh, întotdeauna uh, aș fi de partea economiei spaniole dar doresc să subliniez faptul că economia spaniolă este cu adevărat competitivă. Și am încercat să subliniez acest lucru în prezentarea mea inițială. Anul acesta ne vom apropia foarte mult de un echilibru în balanța de plăți și aceasta a fost o problemă majoră a, a economiei noastre în trecut. În Spania avem trei dezechilibre majore pe de o parte, situația sectorului de producție, apoi bula imobiliară și, în fine, pierderea de competitivitate acumulată până în 2008. Această combinație a celor trei elemente plus reglementările pieței muncii uh, foarte negative au dus la situația actuală. Deci, abordarea guvernului spaniol este aceea de a încerca să corecteze, să repare aceste dezechilibre, precum și altele. Încercăm să rezolvăm problemele din uh, industria bancară cu transparență, cu restructurare și consolidare, pentru a încerca să redirecționăm finanțarea înspre economia reală pe viitor. În al doilea rând, încercăm uh, să scăpăm de o reglementare bancară cu impact negativ asupra forței de muncă, mai ales în rândul uh, rezultate uh, negative în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor și, în fine, dorim să eliminăm birocrația, să creăm concurență, să modificăm structuri care um, avea repercusiuni negative asupra uh, potențialului de creștere mm, a economiei noastre. Este, aș spune, inevitabilă uh, reducerea deficitului um, fiscal, dar trebuie să facem acest lucru fără să ne grăbim prea mult. Aproape toată lumea e convinsă de faptul că o consolidare fiscală singură nu poate avea rezultate pozitive. Consolidarea fiscală are o componentă, este o componentă importantă pe termen mediu și cred că trebuie să fim convinși că pe termen mediu avem nevoie de finanțe publice sănătoase, deci trebuie să reechilibrăm deficitul, să reducem deficitul. De ace- de a trebuie să facem acest lucru, este inevitabil, dar trebuie să facem asta încet, încet. pentru a nu crea probleme și mai mari în economia reală și cred că toată lumea în cadrul Eurogrupului uh, este conștientă de asta. Uh, Mulțumesc. Acum, uh, din partea PPE-ului, are cuvântul uh, domnul Feio. Mulțumesc, domnule ministru. Voi vorbi în portugheză. Să nu se creadă că în peninsula iberică există o singură țară. Domnule ministru, urmăresc cu multă atenție, atenție realitățile din Spania și chiar dacă nu doresc uh, să compar prea mult cu situația din Portugalia, se pot face paralele între situația economică a celor două țări. Această consolidare fiscală poate să pună bețe în roate creșterii viitoare a economiilor noastre. Cum putem uh, să frânăm creșterea șomajului în cele două țări? Aș dori să știu dacă sunteți de acord cu o concluzie a femeiului care nu de mult a spus că pentru a atinge niveluri importante de creștere care să depășească reformele structurale, este necesar ca ratele uh, dobânzilor pentru aceste țări să fie mai mici, deci e nevoie de condițiile financiare necesare. Altfel, nu se vor putea atinge rate ale creșterii foarte diferite de cele de astăzi. Apoi, o altă întrebare în legătură cu Uniunea bugetară care se creează în momentul de față. Domnule ministru, sunteți de acord că un comisar ar trebui să aibă un, un drept de veto asupra bugetelor naționale ale statelor membre? Mulțumesc. Puteți să-mi răspundeți în spaniolă dacă doriți, pentru că vă înțeleg. Mulțumesc. În legătură cu uh, rata dobânzilor, am spus-o deja că Spania, în acord cu Fondul Monetar Internațional, uh, conform uh, uh, calculelor noastre, plătim prea mult, deci plătim dobânzi prea mari um, cu aproximativ 200 de puncte de bază. Și chiar Banca Centrală Europeană a recunoscut acest lucru. a spus atunci Banca Centrală Europeană că uh, existau așa numitele disruptions pe piețe. Mm, iată de ce politica monetară funcționa prost. Aceasta este realitatea. Dacă rata dobânzilor scade cu 100 de puncte de bază, creșterea economică ar putea fi cu 2, de 2,5% din PIB. Iată cât de sensibilă este economia reală la evoluția ratei dobânzilor. Este, deci, un aspect important. Dar, după cum am spus, importantă este, după cum am spus, recâștigarea încrederii în moneda euro. După cum a spus Banca Centrală, Trebuie să evităm cu orice preț probleme ale monedei euro pe viitor. Deci tot ce îmbunătățească integrarea, tot ce îmbunătățește cadrul instituțional al monedei euro este un lucru pozitiv, după părerea noastră. Acum, la a doua întrebare a dumneavoastră. Ați uh, vorbit despre uh, un personaj care ar fi un super comisar. Noi suntem pentru integrarea bugetară, suntem pentru a ceda mai multă suveranitate instituțiilor europene în domeniul bugetar dar, în același timp, dacă vin aici la Parlamentul European să iau cuvântul, știu că dumneavoastră, pentru dumneavoastră este importantă și responsabilitatea, accountability. Deci, cred că trebuie să se gătească un echilibru între prerogativele cedate unei entități instituționale și transparența și responsabilitatea. Mulțumesc! Mulțumesc. Următorul vorbitar este tot din uh, Portugalia, Eliza Ferreira. Orador când... Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc portugheză, uh, dar pot să, vor, să, <laughs> să puteți să răspundeți în spaniolă, nicio problemă. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. În primul rând, vreau să vă întreb care sunt uh, datele și riscurile asociate uh, reînceperii creșterii economiei spaniole și uh, ocupării forței de muncă. Vă dați seama de faptul că toate țările își structurează creșterea în perspectiva exportului. Dar cine va importa dacă toți avem aceeași abordare bazată pe exporturi? Apoi, nu ne-ați vorbit despre investiții iar creșterea economică necesită investiții. Pentru Spania, după părerea mea, fondurile structurale sunt foarte importante. La ora actuală, ne ocupăm de perspectivele financiare pentru 2014. Care este poziția Spaniei în ceea ce privește volumul global al fondurilor? Și, în al doilea rând, vreau să vă întreb dacă Spania este de acord cu această condiționalitate macroeconomică, uh, macroeconomic conditionality în engleză. Este vorba de faptul că țările care folosesc fonduri comunitare, în afară de sancțiunile prevăzute în caz de încălcare a obiectivului de deficit, datorie și a dezechilibrilor macroeconomice, ar putea asista la o reducere a acestor fonduri pentru uh, nerespectarea condițiilor. Care este poziția Spaniei în Consiliu și ce părere aveți despre această posibilitate. Vă mulțumesc. În primul lugar, în relație cu tema de los riesgos para, para... În primul rând, în ceea ce privește riscul pentru creștere și uh, creare de locuri de muncă în Spania, O să repet ceea ce am spus deja, cred. Spania, ca și alte state membre care ar putea fi privite ca fiind vulnerabile în ceea ce privește moneda euro, e o țară care, ca și celelalte, are nevoie de condiții obișnuite, normale de finanțare. Trezoreria spaniolă și-a um, făcut un estimativ anul acesta, dar nu se poate ca IMM-urile spaniole să plătească mult mai mult pentru finanțare comparativ cu un IMM din Europa Centrală, care nici nu are acest dezavantaj, dez, dezavantaj al vulnerabilității. E un dezavantaj în plan concurențial și tocmai asta o tot spunem. La Banca Centrală Europeană când, capital, când fluxul de capital curge și e relaționalizat în Uniunea Monetară, practic ce se întâmplă? Politicile monetare nu mai sunt politici monetare unice și deciziile pe bază de uh, dobândă nu mai au uh, același efect într-un stat hardcore, dacă vreți, comparativ cu un stat de la periferie. Deci acest dezavantaj trebuie eliminat. Principalul risc pentru creștere și pentru ocupare în Spania este așadar cel prezentat de acest dezavantaj comparativ între statele membre. Discutam apoi despre investițiile în infrastructură. După cum bine știți, Spania era un recipient uh, net de asistență în acest domeniu. Noi cred că am utilizat banii cum trebuie. Dacă vă uitați la infrastructura din Spania, uh, vă veți da seama unde s-au dus banii. Dar, pe viitor, investiția va trebui să vină prin alte canale. Structura e bună, dar principala sursă de investiție uh, obișnuia să fie Uh, industria construcțiilor și asta s-a schimbat dramatic acum. Nu vreau să spun acum că uh, vrem să schimbăm totul radical. Trebuie să revenim însă la un ritm mai rezonabil de a construi imobile. Practic, trebuie să ne orientăm către viitor prin IMM-uri. Pentru că IMM-urile investesc în uh, oameni, în tehnologie, în cunoaștere. Deci de, de asta avem nevoie. Iar dumneavoastră menționați de asemenea exportul și mă tem că bilanțul uh, competitivității nu este un joc cu sumă zero. Toată lumea are de câștigat dacă e într-un mediu concurențial și dacă exportă. Pentru că ideea care este că importul generează uh, într-un alt stat uh, generează activitate, activitate care iarăși va duce la uh, un export din uh, acel stat către altul și uite așa se creează un flux comercial. Și cu referire la ultima dumneavoastră întrebare, pentru că tot m-ați întrebat de perspectiva financiară, pot să vă spun că Spania, la ora actuală, trece de la statutul de uh, beneficiar net la uh, contribuitor net. Și noi credem că PAC-ul și politica de coeziune vor avea un rol foarte important în continuare, uh, iar perspectiva financiară va fi foarte strictă, însă va ține cont în special de faptul că țările din sudul Europei suferă la ora actuală, iar politica de coeziune și politica agricolă comună au un roluri foarte importante de jucat în ceea ce privește uh, viitorul uh, perspectivelor financiare. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai sunt alți uh, intervenienți? Sau voiați dumneavoastră să adăugați ceva? Îmi cer scuze. Se poate să fi trecut cu vederea o întrebare în ceea ce privește acele clădiri goale din Spania, casele construite și nelocuite. Am văzut cum prețurile au scăzut dramatic în Spania și sper că odată ce vom implementa măsurile, vom reuși să acoperim acea lacună care există între prețul pieței și prețul pe care l-am avut uh, pe anumite segmente ale sectorului imobiliar. Dacă analizăm evoluția prețului proprietăților în Spania, vom vedea că în anumite domenii deja există o reducere importantă Deci, practic, are loc o asanare a pieței. Reducerea prețurilor va face ca pe viitor construcțiile să uh, fie unele pe care cetățenii să și le permită. Așa că trebuie să uh, combinăm accesibilitatea prețurilor cu disponibilitatea creditelor uh, ipotecare, astfel încât să îmbunătățim uh, situația populației tinere care caută o locuință în prezent. Filip, mai e un uh, eurodeputat care, uh, pe care l-am uitat. Îmi cer scuze, l-am sărit. Domnule Guerrero, știu și dumneavoastră v-ați uh, înscris la cuvânt. Astăzi parcă nu văd bine. Mulțumesc foarte mult. Domnule ministru, vreau și eu să vă mulțumesc pentru că ați venit la Parlamentul European. Apreciez eforturile depuse în mandatul dumneavoastră. Uh, în ceea ce privește șomajul, cifrele pentru octombrie au fost foarte sumbre și, după cum a declarat astăzi guvernul dumneavoastră, șomajul e în principal în sectorul public. Asta nu este neapărat o veste atât de um, negativă pentru uh, restul populației, dar ca rezultat al uh, Uh, politicilor de austeritate, avem acum tocmai acest tip de șomaj. Autoritățile publice sunt acolo pentru a oferi servicii către cetățenii obișnuiți. Dat fiind că asistăm acum la o reformă a aparatului administrativ, vreau să știu Câtă importanță acordați dialogului social? Credeți că prin dialog social am putea evita acest tip de șomaj? Cu referire la rolul dumneavoastră de ministru, l-ați înțeles pe deplin pe Antolin Sanchez Presedo, care a pus punctul pe I Cunoașteți deja cifrele inflației pentru noiembrie și, într-adevăr, ce se întâmplă cu actualizarea pensiilor pentru a acoperi pierderile rezultate um, la începutul acestui an? Domnul ministru, încep iarăși cu sfârșitul intervenției dumneavoastră. Guvernul a actualizat pensiile cu și, ca întotdeauna, trebuie să vedem exact uh, care va fi inflația pentru noiembrie. Avem o lege în vigoare cu privire la acest uh, capitol. Cred că deja am răspuns parțial la întrebarea dumneavoastră. Mă interesează durabilitatea pensiilor pe termen mediu spre lung și cred că tocmai de aceea Trebuie să sprijinim în primul rând creșterea vârstei de pensionare. Acum mă interesează o problemă foarte actuală și anume cum anume reușim să aliniem vârsta reală a pensionării uh, la vârsta legală a pensionării. Cam asta ar trebui să vedem uh, în următorii 5-10 ani. E clar că orice tip de șomaj e negativ, că e în sectorul public, că e în sectorul privat. E adevărat că dacă analizăm ultimele două semestre și ceea ce s-a întâmplat pe piața muncii, vedem că ocuparea s-a stabilizat oarecum în sectorul privat. În sectorul public, însă, din cauza consolidării fiscale, a crescut șomajul. De fapt, uh, care e problema aici? Eu cred că trebuie să um, reformăm într-adevăr aparatul administrativ din Spania. Pentru că există foarte multe interfețe, foarte multe eforturi de dublate și până la urmă, care e ideea? Să reducem uh, deficitul public. Ei bine, permiteți-mi să vă ofer și un exemplu. După cum bine știți, în Spania în 2007 am avut un excedent de 2%, iar în anul 2009 am uh, trecut, am ajuns uh, de la am ajuns la 22 de puncte de bază. Știți ce s-a întâmplat în această perioadă între 2007 și 2009 cu șomajul? A crescut în schimb de la 8 la 20%. De fapt, ce subliniez eu cu acest exemplu? Până la urmă, nu doar expansiunea fiscală uh, Um, e singurul răspuns la șomaj. Ce sugerez eu este să avem o reformă sensibilă la un, uh, într-un ritm decent ca să evităm aceste extreme de o parte și de cealaltă. Mulțumesc. Am o mică, mică întrebare și eu, uh, pe post de concluzie mai degrabă în ceea ce privește profitul achiziționării de obligațiuni de către Banca Centrală Europeană. Am înțeles că profiturile trebuiau să fie redistribuite către băncile centrale naționale. Asta în concordanță cu normele în vigoare, nu neapărat un caz special pentru Spania, dar a existat uh, un acord între uh, gentlemen, de fapt așa e, că sunt doar domni la Banca Centrală Europeană, ca banii să fie repatriați. De exemplu, în Regatul Unit avem vreo 35 de miliarde de euro pe care guvernul le poate obține înapoi uh, de la Banca Centrală Europeană. Așa că mă întrebam, Banca Centrală Europeană a recurs la această redistribuire către uh, statul care a plătit dobânda în primul rând, pentru că e... dacă nu s-a întâmplat asta, Poate că, dat fiindcă ne vom tot întâlni cu miniștrii de finanțe, am putea să le atragem atenția asupra acestei chestiuni. Mulțumesc! E un subiect foarte important pentru noi Și da, am fost uh, surprins, pentru că în cazul Regatului Unit uh, sunt vești bune cu privire la acea sumă. Așa că dacă la final veți ajunge guvernatorul băncii naționale britanice, cu siguranță veți reuși să valorificați acest uh, profit așa cum trebuie. Da, acum revenind la lucruri mai serioase, în ceea ce privește Banca Centrală Europeană, eu voi încerca să utilizez cât mai bine cu putință aceste sume, acest profit. Desigur, ținând cont de specificitățile fiecărui stat membru. Mulțumesc! Sper ca banii să ajungă acolo unde trebuie, în zona euro, unde le este menirea să ajungă, Cred că și fără intervenția mea s-a decis uh, deja ce se întâmplă în Regatul Unit. Mulțumesc pentru participare și uh, pentru timpul acordat.

Oh, can I, uh, can I ask you to take Dragi colegi, vă rog să las loc, fiindcă avem uh, două subiecte foarte importante de discutat uh, cu domnul comisar. Sunt vorba de două subiecte importante pe agenda statistică, printre care și cadrul statistic, iar domnul uh, raportor care se ocupă de acest subiect este alături de noi. O să dau cuvântul domnului, raport, domnului comisar, după care o să iau uh, intervenții. Domnul comisar ne va vorbi despre fiscalitate, despre impozitare, un subiect foarte important uh, și la nivel politic, mai ales privind decizia uh, Uh, celor 11 state membre de mm, a introduce taxa pe tranzacțiile financiare FTT și avem uh, subiecte importante de discutat, cum ar fi uh, frauda fiscală, evitarea mm, plătirii impozitelor pe căi legale și așa mai departe. Acestea fiind spuse, dau cuvântul și după aceea vom lua întrebări. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase de introducere. Domnilor și domnilor, acum un an, după preluarea funcției de comisar european pentru impozitare și Uniune Vamală Audici Antifraudă, m-am uh, exprimat în fața Parlamentului European. Și acum este binevenit momentul de a vedea care sunt provocările în acest domeniu. Comisia Europeană dorește să stabilească un sistem european, independent, puternic și eficient, care să genereze statistici europene de înaltă calitate. De la reuniunea noastră, pe 23 noiembrie anul trecut, Comisia Europeană a pus în aplicare un număr de inițiative pe care vi le-am prezentat atunci. Am înregistrat progres în ceea ce privește îmbunătățirea credibilității statisticilor europene. Dați-mi voie să mă refer la aceste, aceste etape legislative foarte importante pe scurt. În primul rând, Comisia a adoptat o propunere pentru amendarea regulamentului privind statisticile europene. Comisia consideră că credibilitatea statisticilor europene nu poate fi obținută fără reforme ambițioase în domeniul guvernanței statistice, la, atât la nivel național cât și la nivel european. Mă bucur foarte mult că Parlamentul European este pe aceeași lungime de undă. Acest lucru s-a manifestat deja în rezoluția Parlamentului European privind gestiunea de calitate a statisticilor europene adoptată pe data de 13 martie. Același mesaj de sprijin uh, a fost transmis de raportul recent al domnului Șicluna, care a fost discutat de comisia dumneavoastră săptămâna trecută. Vreau să subliez aici uh, răspunderea sporită a directorilor de instituții uh, statistice și îmbunătățirea cooperării cu instituțiile de audit. Sprijinul dumneavoastră va fi acum foarte important, dat fiind discuțiile ce au loc acum privind regulamentul european al statisticilor cu Consiliul. Statele membre acceptă schimbări cu reticență în ceea ce privește sistemele actuale. Este vorba despre independenții din acest domeniu și rolul lor în sistemul statisticilor la nivel național. În multe țări aceste aspecte nu pun probleme, dar trebuie să ne asigurăm că se aplică aceleași standarde în toate sistemele statistice europene putem atinge acest obiectiv uh, dacă, dacă legiferăm aceste aspecte. Specificitățile naționale nu ar trebui să pună bețe în roate acestui obiectiv. Avem nevoie de angajamente în ceea ce privește încrederea, semnate și aplicate de toate guvernele pentru ca corăspunderea de care se bucură să fie scoasă în evidență. La nivel european, decizia Comisiei privind Eurostat consolidează independența profesional, profesională a Eurostat și rolul său de coordonare în cadrul Comisiei. Noi uh, aplicăm și înșine aceleași standarde pe care ne așteptăm să le îndeplinească statele membre. În același timp, această decizie răspunde deja recomandărilor curții uh, Curții de Conturi Europene, publicată luna septembrie. Noua decizie privind Eurostat include și uh, angajamentul și încrederea Comisiei Europene în statistici. Iată că astfel de un mesaj și un exemplu foarte bun statelor membre care trebuie să ne urmeze exemplul. Cum v-am spus, deocamdată dau dovadă de reticență în acest sens. Dar nu mai avem vreme de pierdut. Statisticile europene au nevoie de furnizor de date care să acționeze independent la nivel politic. Îmi dau seama că Parlamentul European și Comisia împărtășesc această convingere. Statele membre trebuie să împărtășească și ele această convingere și trebuie să se asigure că birourile de statistice sunt independente, chiar dacă acest lucru necesită schimbări la nivel intern sau chiar la nivel legislativ. Comisia va transmite în continuare acest mesaj Consiliului. Sper că acest lucru se va oglindi în uh, concluziile COFIN de mâine. În al treilea rând, decizia delegată privind anchetele și constatările în ceea ce privește manipulările statistice acesta va intra în vigoare în curând. Comisia va putea să se folosească de toate prerogativele sale acordate de legiuitor în ceea ce privește datele de finanțare publică, de finanțe publică și va avea competențe de a desfășura anchete la nivelul statelor membre în momentul în care există există suspiciuni de manipulări statistice. Ne-am întărit cooperarea cu instituțiile de audit din Uniunea Europeană, ceea ce ne va îmbunătăți eficiența controlelor datelor statistice. Răspunzând solicitărilor Consiliului din noiembrie 2011, acum instituim un cadru um, legal pentru indicatorii statistici care uh, sunt subiacenți procedurilor de clibe macroeconomice. Trebuie să ne asigurăm că procedurile statistice și mecanismele de control uh, în acest sens se va publica un document în curând. Știm cu toții că situația politică și financiară actuală nu este favorabilă reformelor și schimbărilor care necesită eforturi și resurse financiare, dar Europa are nevoie acum de statistici mai uh, precise și mai eficiente pentru a spori cooperarea politică și economică. Vreau să vă vorbesc despre proiectele și inițiativele care vor fi preluate de Comisia Europeană în următorii ani. În primul rând, Comisia dorește să îmbunătățească calitatea statisticilor europene. Iată de ce are loc cea de-a doua rundă a evaluărilor interpares în ceea ce privește respectarea uh, codului deontologic în cadrul uh, ISS. Situația actuală va fi reevaluată și se vor lua acțiuni care trebuie luate de toate părțile implicate. Se va acorda atenție calității datelor care s-au la baza procedurilor de dezechilibre macroeconomice sau de deficit excesiv. Comisia își va folosi toate prerogativele în acest sens acolo unde este nevoie. Mai mult, soluțiile pe termen lung s-ar putea pro propune soluții pe termen lung, mai ales uh, aplicarea standardelor europene pentru um, anumite tipuri de, de contabilitate. Va îmbunătăți eficiența la nivel european. Vom promova în continuare proiecte ambițioase publicate în 2009 în ceea ce privește producerea de metodologie pentru noi statistici. Iar aplicarea acestor concepte noi este în uh, faza finală acum ajungându-se la studii bilaterale și consultări bilaterale. Comisia va face propuneri legislative apoi care vor stabili un cadru operativ pentru noi metodologii de colectare și eh, stocare și diseminare a statisticilor europene. Cred că pe termen mediu această viziune va deveni eh, realitate, realitate și se va materializa. Pentru anul, pentru perioada 2013-2017, programul statistic propus de comisie respectă îndeaproape această viziune. Iar aplicarea va fi o provocare atât pentru comisie cât și pentru statele membre. Dar nu putem înregistra progres dacă nu facem eforturi. Noi suntem gata să răspundem provocărilor cu care ne confruntăm prin acțiuni uh, consecvente și rapide. În final, Aș dori să vă spun că rolul statisticilor s-a schimbat enorm în ultimii 20 de ani. Statisticile oficiale nu sunt numai uh, baza uh, unei uh, uh, elaborări strategice a politicilor. Statisticile au fost folosite pentru stabilirea sistemelor de referință la nivel național a sistemelor de performanță. Uh, iar uh, obiectivele politice se bazează și ele pe rezultate statistice, dat fiind uh, dinamica piețelor financiare, datele statistice pot uh, schimba percepția și viitorul um, țărilor. N-ar trebui să se ne surprindă că presiunea exercitată asupra instituțiilor de statistici crește. Această situație uh, se va, va continua această tendință și provocările vor fi din ce în ce mai mari. Iată de ce reformele viitoare la, nivel, uh, la nivelul coordonării monetare și economice vor deveni un motor extrem de important. Trebuie să ne asigurăm că aceste instrumente sunt uh, eficiente la nivel statistic, pentru că statisticile noastre trebuie să fie uh, statistici de calitate. Trebuie să operăm reforme la nivelul sistemului statistic. Poate va fi chiar nevoie de reforme instituționale prin tratat. Comisia va propune soluții adecvate și eficiente. Sprijinul Parlamentului European va fi extrem de important în toate aceste întreprinderi. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. S-au înscris mai multe persoane la cuvânt. Mr. Lambert and Mr. Schultes, I have first. Is there anyone else who'd like to speak? Mai dorește cineva să înscrie? So, Mr. Schlickhude, if you'd like to start. Thank you, Commissioner, for... Mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că ați abordat aceste aspecte atât de importante și, bineînțeles, sensibile, care ne preocupă pe noi cei din Parlament. Mai întâi, Iau notă de un lucru care pentru mine este foarte important. Spune că statele membre par că nu doresc să accepte schimbări uh, în cadrele lor naționale. Această frază spune tot. Chiar dacă suntem cu toții de acord că e nevoie de statistici pe care să ne putem baza și știm că e din ce în ce mai numero- nevoie de aceste statistici uh, pentru a, putea, pentru a se putea lua decizii bazate pe informații corecte. Chiar dacă se fac progrese în legătură cu codul de conduită în domeniul statisticilor, adoptat în 2005 și în cadrul juridic în legătură cu producerea și diseminarea statisticilor europene. Dar, după toate aceste progrese, ne confruntam totuși cu o problemă. Nu o problemă dintr-o singură țară, ci o problemă care a fost expusă într-o țară în care statisticile au fost produse în mod fraudulos. Acum ne aflăm în situația în care discutăm un raport pentru a îmbunătăți calitatea statisticilor. Trebuie să dăm multă importanță acestui aspect. Nu doar pentru că s-a întâmplat ceva ce nu dorim să se mai întâmple, ci și pentru că noile pachete six-pack și two-pack dau acum Comisiei uh, posibilitatea de a acționa pentru a urmări obiective economice și fiscale. Deci, pe baza anumitor uh, statistici, pe baza anumitor indicatori, țările pot fi pedepsite și pot, fi, pot primi amende foarte, amenzi foarte mari pe baza acestor statistici. Întrebarea se pune cine produce aceste statistici uh, și uh, cât de fiabili sunt cei care produc aceste statistici. Pentru că, bineînțeles, lanțul nu poate să fie decât la fel de puternic ca și veriga cea mai slabă nu putem avea date viabile la Eurostat dacă datele care vin din statele membre nu sunt fiabile. De aceea noi trebuie să ne asigurăm că nu spunem doar vorbe goale în legătura cu independența Eurostatului. Uh, trebuie să ne asigurăm că Eurostatul și institutele de statistici sunt cu adevărat independente și în raportul pe care vom discuta foarte curând, pentru că data limite pentru amendamente este, cred, la sfârșitul acestei săptămâni sau începutul săptămânii viitoare, intenția noastră este ca sistemul să fie Uh, perfecționat pe cât posibil în condițiile tratatului actual. Pe viitor, eu aș dori să avem un uh, sistem statistic uh, cu Eurostatul și Institutele Naționale de Statistice care să nu difere de sistemul băncilor centrale. Deci um, aceste institute să fie departe de Uh, guverne și de instituțiile europene, deci cât mai independente, dar și să răspundă parlamentelor, Parlamentul European și parlamentelor naționale. Știm cu toții că statele membre nu vor dori acest lucru, dar cred că asta nu trebuie să ne împiedice să insistăm Mm, pentru a obține un astfel de sistem care, considerăm noi, va fi suficient de pentru a nu se permite presiuni din partea guvernelor. Deci, șefii Institutelor Naționale de, Statistici, de Statistică ar trebui să răspundă în fața parlamentelor, uh, ca și uh, comisarii de conturi Dacă șeful uh, um, Institutului Național de Statistică este numit de miniștri și poate să fie dat afară fără motive, și dacă resursele acestor institute pot fi folosite pentru a le controla sau pentru a le influența activitatea, noi dorim uh, să nu mai fie așa, dorim ca situația să se schimbe, dorim un echilibru, atât la nivel național cât și la nivel european. Deci, am dori ca, de exemplu, șeful unui institut de uh, statistică să fie numit pentru un termen clar, uh, de exemplu, șapte ani. Candidații trebuie să fie audiați de Parlament Și, bineînțeles, până la urmă Comisia va uh, lua hotărârea, dar Parlamentul ar avea un cuvânt de spus. Deci avem multe sugestii pe care le vom face în raportul nostru cu obiectivul îmbunătățirii independenței uh, instituțiilor de statistică și Eurostatului. Viziunea pe termen lung de a avea uh, un uh, sistem, sistem bazat pe date este important. Dorim, um, punem, insistăm atât de mult asupra bunei guvernanțe și legăm sancțiunile de anumiți, uh, anumite date, anumiți indicatori care trebuie Uh, trebuie să respecte cu adevărat standarde europene pentru a avea o astfel de contabilitate. Astfel să îmbunătăți comparabilitatea și transparența uh, conturilor publice în, în întreagă Uniune Europeană. Am uh, șase persoane pe listă care doresc să pună întrebări. Știu că e dificil să se răspundă la fiecare întrebare. Are mai întâi cuvântul domnul Lamberts. Mai întâi, bun venit, domnule comisar. Nu vă ocupați uh, doar de cuvântul cu T, taxare, ci și cuvântul cu S, statistică. Majoritatea întrebărilor uh, vin din stânga eșicherului politic, dreapta nu prea este reprezentată. Aș uh, poate stânga e mai interesată de statistici pentru că faptele reflectate de aceste statistici, statistici sunt contradictorii cu ideologia dreptei. În fine, în legătură cu pachetul six-pack și statisticile, am un lucru de spus. Știți că avem o bătălie în curs uh, state membre care Uh, insistă asupra disciplinei pentru ceilalți uh, cu fiecare ocazie, dar această țară, Germania, luptă um, împotriva controlului uh, acestor rezultate economice altele decât pensiile. Dar aș dori ca dumneavoastră să spuneți, dumneavoastră, um, că doriți să vedeți uh, statistici credibile în legătură cu toate datele, nu doar cu pensiile, ci și parteneriatele public-private, cu garanțiile date sectorului public și așa mai departe. Um, aș dori să spuneți acest lucru pentru că uneori Comisia uh, este foarte prudentă când e vorba de a critica Germania. Uh, e foarte prudentă Uh, când vine vorba de a critica pe cei care, uh, după cum a spus șeful dumneavoastră, uh, ne țin pe banii lor. Un alt lucru important este ideea de a depăși uh, PIB-ul ca singură, unică dată pe care ne bazăm uh, măsurătorile. Care vor fi următorii pași? V- uh, veți publica o comunicare în curând, nu în 2012, pentru că nu mai e mult timp, dar uh, ce uh, veți uh, anunța pe viitor? În momentul de față măsurăm doar creșterea PIB-ului și uneori nici măcar aceste date nu le avem la dispoziție. Poate ar trebui să măsurăm și alte date. Pentru că dacă tot sperăm să crească PIB-ul, mă tem că vom fi uh, dezamăgiți în următorii zeci de ani. Domnul Huntis are cuvântul. Efcar κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Θέλω να κάνω ορισμένα... Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Am câteva observații de făcut cu privire la mesajul pe care ne l-ați transmis. Și apoi vreau să vă adresez o întrebare. Dumneavoastră Deci, cu privire la rolul dumneavoastră, taxare și statistică, vreau să spun că așa s-a întâmplat și într-o discuție din anul uh, trecut. Până la urmă, în ciuda pașilor întreprinși, uh, rezultatele nu au fost fabuloase. De fapt, întrebarea nu este deloc tehnică eu urmăresc evoluțiile statistice și eu cred că, până la urmă, chestia nu este nici tehnică, nici matematică, ci mai degrabă politică. Și cu privire la aspectul politic, vreau să fac o observație menționată deja de un coleg de-al meu, poate că eu vin doar cu câteva clarificări. Practic, <clears throat> obții de la un statistician uh, exact uh, ceea ce te aștepți să obții de la el. Deci și aici e o decizie politică, nu-i așa? Pentru că poate el primește un tipar ca să înțeleagă ce este important, ce este interesant, dar oare nu, este, nu mai există și alte noțiuni dincolo de uh, produsul social brut? Domnul Cicluna a menționat și uh, independența <clears throat> colectării uh, datelor statistice. Avem autoritatea statistică um, numită de ministere. E clar că și acolo se ține cont de niște criterii politice, iar la nivel european, cum arată lucrurile? Am reluat întrebarea pe care am adresat anul trecut și mm, la care nu am primit un răspuns satisfăcător. Dumneavoastră conduceți Eurostat. Și dacă Eurostat constată că au fost depuse date falsificate, cine e responsabil politic? Dumneavoastră, în calitate de comisar? Dumneavoastră nu puteți exprimați dubii în legătură cu activitatea Eurostat, mai ales în momentul în care se trimit date falsificate? se poate ajunge și la alte decizii politice și la sancțiuni, mai ales uh, când e vorba de disciplină economico-financiară. Întrebarea mea e una de actualitate. Ține de independența autorităților statistice. Și apoi, dacă îmi permiteți, am de adresat o întrebare. În Daily Telegraph? Nu, e, se întrerupe vorbitorul. Nu, um, comisarul va face două prezentări separate, așa că um, mai întâi cu privire la statistică, pentru că după aceea mai avem două întrebări. Mulțumesc foarte mult. Domnule Ciclonă, dumneavoastră ați uh, prezentat uh, ideile din raport și sunt uh, de acord cu viitorul sistemului statistic european. Sigur că dacă ar fi să privim lucrurile într-o perspectivă mai amplă, atunci am întrezărit și uh, uh o dezbatere în cadrul unei potențiale amendări a tratatului, după cum am spus în introducerea mea. Asta deoarece schimbările ar fi fundamentale. Deocamdată e bine să aducem îmbunătățiri legislației uh, propuse de către comisie, desigur, ținând cont de ideile uh, din raportul dumneavoastră. Vrem să adoptăm acest regulament deoarece nu mai putem amâna. Nu mai putem uh, amâna Uh, acordarea statutului uh, de organisme independente uh, centrelor, de, centrelor statistice. Deci, e un lucru care trebuie să se întâmple cât mai repede cu putință. În ceea ce privește întrebarea domnului Lambert, de fapt întrebările, cu privire la răspunderea în cazuri de urgență. Vă referează la situația din 2010. Ei bine, eu cred că între timp am ajuns la un compromis foarte bun. Iar Consiliul în sfârșit a adoptat ca pensiile, a votat ca pensiile să fie introduse în sistem. Ideea care este, cu cât avem mai multă transparență, indiferent uh, de răspunderile obișnuite sau răspunderile de urgență, practic este de dorit ca pentru evaluare propice a oricărei situații să avem date transparente. Eu știu că uh, în ceea ce privește metodologia pentru pensii, uh, maturitatea este prelungită. Și acesta este argumentul utilizat împotriva acelui tip de raportare putem conta pe dumneavoastră că vom progresa cu metodologia ca să avem un nivel uniform? Da, noi îmbunătățim constant metodologia în acest sector și uh, sigur că trebuie să garantăm independența Eurostat în ceea ce privește dezvoltarea metodologiei. Din câte am înțeles eu, Deja se lucrează la ajustări, îmbunătățiri în alte sectoare, nu doar în ceea ce privește răspunderea în cazul pensiilor. Și apoi s-a pus problema uh, dincolo de PIB. Da, e foarte bine că OCDE uh, la Forumul Mondial din India a acordat posibilitatea de a purta un dialog cu reprezentanți uh, la nivel global. E de asemenea foarte important să mergem înainte cu acest proiect. Prin urmare, la ora actuală lucrăm pe comunicare uh, și vom uh, prezenta comunicarea în mm, cursul anului următor. La ora actuală, De ce nu putem să utilizăm împreună cu PIB-ul alți indicatori de bunăstare socială? E din cauza încadrării în timp al celor indicatori și a disponibilității acestora. Prin urmare, este foarte important să obținem altfel indicatorii sociali și indicatorii bunăstării. Situația ideală ar fi ca împreună cu prezentarea PIB-ului să putem să prezentăm și indicatorii care vorbesc despre probleme structurale. Nu suntem însă atât de avansați. Ideea care este să îmbunătățim uh, acest domeniu și acest lucru va fi clar uh, ilustrat în comunicarea viitoare a Comisiei. Cred că răspunzându-i domnului uh, Lambert, i-am răspuns și domnului Huntis în ceea ce privește uh, chestiunea aceasta de nu doar PIB, ci și altceva. Și apoi, referitor la sumarea răspunderii. Implementăm un sistem prin care Eurostat deja a primit uh, prerogative substanțiale în ceea ce privește verificarea acurateții datelor statistice și avem în vedere și acest sistem de sancționare a statelor membre în momentul în care manipulează datele statistice. Aveți uh, garanția mea că aceste prerogative vor fi utilizate extensiv. Până una alta, e foarte important să nu creăm impresia că mm, calitatea la ora actuală a datelor statistice este una îndoielnică, ba din potrivă. Eu cred că sistemul statistic european produce statistici de bună calitate, însă apar și probleme din cauza complexității domeniului. E o chestiune foarte importantă de care trebuie să ținem cont. Eurostat, la ora actuală, are aproape toate instrumentele necesare. În curând va veni și cu o propunere vom veni și cu o propunere, mă scuzați, în ceea ce privește rolul Eurostat și al uh, indicatorilor pentru procedura de corectare a dezechilibrelor macroeconomice. Prin acest regulament, Eurostat va avea toate uh, precondițiile de a acționa în cazul în care statele membre furnizează niște uh, date eronate. de exemplu, ceea ce privește procedura de deficit excesiv, Eurostat și-a asumat rolul și uh, consideră că statisticile furnizate prin procedura uh, reducerii deficitului excesiv sunt uh, date care întrunesc toate criteriile metodologice impuse. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Streiciac și apoi domnul Schmidt. Mai întâi domnul Streiciac. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, am impresia că încep să-mi placă uh, observațiile introductive la domnului Lambert din ce în ce mai mult. De fiecare dată învățăm ceva despre familia sa, despre verzi și asta a fost foarte interesant. Filip, cu prietenie îți spun că uh, numerele contează ele cât contează, dar de domnit domnește calitatea. Și apoi, uh, vreau să știu ce face Sven Gigold. Nu e aici, presupun că își petrece timpul cu uh, soția și cu uh, proaspătul născut fiu. Da, asta s-a întâmplat săptămâna trecută. Îmi cer scuze pentru această intervenție personală care și are originea în reuniunea din săptămâna trecută. Domnule comisar, îmi amintesc dezbaterea de săptămâna trecută cu privire la datele statistice, nu-i așa, săptămâna trecută, și permiteți-mi să trec în revistă câteva elemente foarte importante. Dumneavoastră sunteți o persoană foarte uh, calificată Menționam cazul Elen și faptul că domnul Cicluna trebuie să pregătească un raport care pe viitor să preîntâmpine un caz Elen. Așa cum s-a întâmplat când Grecia a depus date statistice false. Care este atmosfera la Consiliu? Ce părere aveți despre cum evoluează lucrurile la Consiliu și credeți că statele membre vor dori să publice date importante în ceea ce privește metodologia europeană? Eu am mari semne de întrebare în ceea ce privește atitudinea națională și disponibilitatea statelor membre de a da curs metodologiei comunitare aici. Noi am discutat această chestiune săptămâna trecută în profunzime și uh, eram curios de comentariile dumneavoastră. Domnul Ole Schmidt, am o întrebare cu privire la uh, literatură, taxare și impozitare. Păi da, dar e la slotul următor. Tot astăzi? Da, tot astăzi, de îndată ce terminăm cu statisticile. Da, vă dau dreptul de a adresa o întrebare, dar eu am închis uh, lista intervențiilor. E clar că n-ați putut asculta intervenția, dar sunt măritimoasă și vă las să întrebați acum, pentru că domnul Schmidt n-are întrebare cu privire la statistică. Oricum, nu mai avem timp la dispoziție, vă rog. Very, very briefly. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori eh, să urez bun venit domnului comisar și să adresez două întrebări directe cu privire la statistici. În primul rând, este vorba despre situația țării mele. Dacă ar eșua uh, Eurostat în ceea ce privește gestiunea uh, aeroporturilor, deficit, deficitul nu ar fi acela actual, ci la 5,7%, fiindcă se uh, diminuează fondurile, este vorba de fonduri folosite pentru redresarea deficitelor. Aș dori să ne spuneți care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește această chestiune care afectează Portugalia. În al doilea rând, aș vrea să știu dacă există posibilitatea pentru situații excepționale, dacă e nevoie de un program major de restructurare care ar putea să ducă la rezilierea contractelor e nevoie de un fond extraordinar pentru aceste cheltuieli extraordinare. Se poate prevede un tratament special pentru aceste situații care sunt excepționale și urgente. Vă mulțumesc. Și îmi cer scuze um, că am uh, tins prea mult. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Fei. Uh, <clears throat> thank you, uh, for this. Mulțumesc pentru această întrebare. În ceea ce privește situația de la Consiliu, așa cum uh, am spus în prezentarea mea introductivă, mâine Consiliul va discuta pachetele statistice. Eu sunt de părere că când m-am, m-am uitat pe proiectul de concluzii și dacă se vor adopta, cred că vor uh, trimite un mesaj foarte clar în ceea ce privește angajamentul asumat de Consiliu. În ceea ce privește progresul înregistrat uh, pe marginea regulamentului, regulamentului 223, cât și în ceea ce privește aplicarea sistemului european de conturi dat fiind că s-a ajuns deja la un compromis la Consiliu, cred că a venit vremea ca și Parlamentul și Consiliul să ajungă la un compromis. În momentul în care legislația va fi adoptată, cred că statele membre vor trebui să o aplice. Să o aplice cum trebuie, așa cum se întâmplă în mod normal. Apoi, în ceea ce privește chestiunile mai specifice – cu privire la Portugalia, aeroporturile. Cunosc situația. M-am deplasat uh, în Portugalia și am discutat cu ministrul de finanțe acest lucru. E vorba de procedura pentru deficit bugetar uh, excedent pentru deficit bugetar uh, excedentar pe 2012 iar primele rapoarte vor fi publicate în aprilie anul viitor, fiindcă avem două înștiințări pe an. Dați-mi voie să vă spun limpede. Discutăm cu toții despre nevoia asigurării independenței sistemului de statistice european. Avem proiecte legislative care au ca scop asigurarea independenței sistemului statistic european. Credeți-mă că nu comisarul hotărăște cum se, care este atitudinea față de anumite practici contabile în statele membre, ci statisticienii sunt cei care iau decizii concrete, în mod independent, analizând situația, fără nicio influență și ingerință la nivel politic. Iată cum uh, văd eu lucrurile. Iar aici cred că vă răspund și la următoarea întrebare, cu privire la acele situații excepționale. Vă spun răspicat că nu cred că dacă operăm excepții în statistici am putea îmbunătăți situația în statele membre. Noi avem nevoie ca la nivelul statelor membre să se aplice reformele structurale, să se pună în aplicare măsurile consolidate. Acestea sunt măsuri care ar putea îmbunătăți situația în statele membre, nu uh, excepțiile făcute la nivel uh, abordării noastre statistice pentru o țară sau alta. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Ne tragem puțin răsuflarea, după care uh, trecem la aspectul T, taxare. Și vă dăm cuvântul pentru prezentare. Am deja 5 persoane înscrise la cuvânt. Vă rog frumos să respectați timpul, fiindcă suntem cu 10 minute în urmă, fiindcă uh, nu s-a eliberat sala destul de repede după prima intervenție Sperăm ca interpreții să ne mai dea 5 sau 10 minute, dar vă rog să adresați întrebări succinte și să vă feriți să faceți afirmații, să, să adresați mai departe, mai degrabă întrebări. Domnule comisar, o să încerc și eu să fiu succint în prezentarea mea introductivă. Nimeni nu se îndoiește la ora actuală faptul că impozitarea reprezintă un element indispensabil al procesului de guvernanță a Uniunii Europene. Comisia a înaintat propuneri foarte importante pentru consolidarea dimensiunii fiscale a pieței unice și pentru a se asigura că um, politicile fiscale și aduc contribuția creșterii inteligente. Propunerea a fost făcută, acum a venit vremea să trecem la acțiune. Mâine, uh, miniștrii de finanțe ai Uniunii Europene vor discuta două dosare foarte importante Uh, taxa prin tranzacțiile financiare și economiile. Nu trebuie doar să ne așteptăm, ci să cerem progres înregistrat pe ambele dosare, dat fiind contribuția importantă pe care și-o, poate, și-o pot aduce acestea la asigurarea unor venituri fiabile și de durată. În ceea ce privește economiile, nu înțeleg cum poate să să se spune că eforturile de consolidare ale Italiei, Greciei, Portugaliei, Spanii uh, cum se pot îngreuna aceste progrese blocând acest dosar, progresul în negocierile cu Elveția și um, eliminarea lacunelor în această directivă sunt elemente urgente. De trei ori Consiliul European a cerut acest an progres rapid pe marginea acestui dosar, recunoscându-i importanța în combaterea fraudei fiscale și evaziunii fiscale. Aș dori ca toți miniștrii de finanțe să-și amintească acest lucru la dezbaterea ECOFIN de mâine. Taxa pe tranzacțiile financiare, TTF, este foarte important să înregistrăm progres pe mar- și pe marginea acestui dosar, cât mai rapid cu putință. Să nu uităm uh, că există solicitarea din partea opiniei publice, precum și uh, aspectele pozitive pe care le aduce cu sine odată ce ar fi aplicată. Înainte de vacanța de, va- de vară, um, S-a spus că nu se poate obține un acord asupra propunerii privind TTF-ul. Am primit apoi o scrisoare de la 11 state membre pentru lansarea unei proceduri de cooperare sporită. Se spune că obiectivele și sfera de aplicare a acestei inițiative trebuie să se bazeze pe propunerea inițială a Comisiei. Noi am analizat îndeaproape conformitatea acestei, acestei solicitări cu tratatul. Fără urmă de echivoc, există conformitate. Propunerea pentru decizia Consiliului de a autoriza cooperarea sporită în uh, domeniul TTF a fost făcută. Este clar că promovarea acestui dosar prin consolidare co- co- cooperare consolidată se justifică și este conformă din punct de vedere legal. Comisia a constatat că există conformitate în măsură de 100% cu tratatul. Armonizarea fiscală este un domeniu acoperit de tratat care nu ține de competențele exclusive ale Uniunii Europene. După ce am discutat, uh, după ce s-a discutat pe îndelete în Consiliu, este clar că, consolidar, că um, cooperarea consolidată este ultima uh, soluție. Armonizarea sistemelor fiscale naționale nu va submina piața internă. Din potrivă, o va consolida. Reducând povara administrativă și dând mai multă coerență mediului de afaceri. Această procedură nu este un obstacol ridicat în calea comerțului între statele membre și nu va perturba concurența. Iar în cele din urmă, această procedură respectă drepturile, competențele și obligațiile țărilor care nu participă la această procedură consolidată, care își pot modifica abordarea ceea ce privește fiscalizarea, impozitarea serviciilor financiare când doresc. Începând de mâine, Consiliul uh, va discuta decizia de a acorda um, procedura de cooperare consolidată privind TTF-ul. Trebuie ca acest, această etapă procedurală să aibă loc foarte repede pentru ca discuțiile pe fond să poată începe. În ceea ce mă privește, eu voi grăbi uh, munca Comisiei pe baza acestei propuneri de fond pentru ca negocierile de cele 11 state membre să poată înceapă imediat după ce se va uh, acorda autorizația. Vă pot spune deja că această propunere se va baza mare parte pe propunerea Comisiei inițială adoptată anul trecut. Poziția Parlamentului European va fi, va fi avută în vedere, bineînțeles. Îmi dau seama de faptul că s-au ridicat unele întrebări privind efectele economice ale TTF-ului, în cazul în care ar fi aplicat de, nu ar fi aplicat de toate statele membre, dar Comisia a efectuat o analiză aprofundată care însoțea propunerea sa inițială aceasta va fi dezvoltată în anumite etape care sunt relevante în contextul cooperării consolidate, de pildă în ceea ce privește actualizarea estimărilor veniturilor. Stimați membri, aș dori să vă felicit Comisia dumneavoastră pentru atitudinea și modul gravnic în care a soluționat acest dosar. Comisia Econ, am înțeles că a făcut uh, tot ce a putut pentru a asigura uh, o dezbatere în plenară privind uh, procedura vizului conform în ceea ce privește posibilitatea unei cooperări consolidate. Vă mulțumesc pentru, pentru sprijinul dumneavoastră în ceea ce privește progresul pe marginea acestui dosar și, va, și sunt sigur că voi putea conta pe sprijinul dumneavoastră în următoarele etape care vizează aplicarea eficientă a taxei pe tranzacțiile financiare. Vă mulțumesc! mulțumesc. Uh, mulți colegi s-au înscris la cuvânt pentru a pune întrebări. Am și eu întrebări, voi uh, adresa foarte pe scurt întrebările mele. După cum știți, evaziunea fiscală este o problemă mare în momentul de față și știți că Franța um, a um, acuzat Google pentru o sumă mare transferma, uh, presupusă evaziune fiscală în uh, Irlanda. Uh, și uh, multe companii cu sediile în Uniunea Europeană încearcă să facă evaziune fiscală să plece din Uniunea Europeană. Cum credeți că ne putem convinge partenerii internaționali eh, pentru a introduce reguli mai stricte dacă trebuie să facem ordine la noi acasă în Uniunea Europeană și totuși lăsăm uh, loc pentru evaziune fiscală? Amazon, de exemplu, uh, are sediul la Luxemburg. Uh, deci, iată, este o problemă majoră. Doresc să știu ce aveți de gând să faceți. Este o chestiune internă. Nu e vorba aici de evaziune fiscală la nivel internațional. În ceea ce privește um, taxarea depozitelor la bănci, cereți uh, sprijinul statelor membre uh, Uh, ce faceți cu Luxemburgul și Austria, care se bucură de o perioadă de tranziție. Uh, din nou, este foarte greu să uh, cerem sprijinul partenerilor internaționali dacă nici statele noastre membre nu respectă toate regulile. În fine, care este părerea dumneavoastră în legătură cu statele membre care au de gând să blocheze cooperarea sporită în domeniul taxării? Doriți să transmiteți un mesaj acestor state membre? alte întrebări. Uh, domnul Schmidt este pe listă și apoi doamna Luling. Deci întrebări pe grupuri. Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea mea este legată de ce ați spus dumneavoastră. Ceea ce a spus și uh, Aileen McCarthy. Uh, am o scrisoare din mm, partea Business Europe adresată Ministrului Finanțelor din Cipru. Cred că ați citit-o. Se spune aici, printre altele, că statele europene care au hotărât să nu adopte uh, taxa pe tranzacțiile financiare vor avea de suferit uh, repercusiuni negative? este o chestiune cheie. Ehm, ne mulțumiți pentru că vă sprijinim, bineînțeles, majoritatea comisiei noastre, într-adevăr, v-au sprijinit și eu, v-am sprijin... eu fac parte din minoritate. Dar poate ați putea răspunde la întrebarea în legătură cu aceste țări care au uh, hotărât să nu aplice uh, această taxare. Am uh, văzut uh, în ultima vreme că miniștrii de finanțe ca domnul Osborne sau domnul Schäuble uh, cer în ceea ce privește uh, taxa pe societățile um, comerciale, eu vă sprijin 100%. Cred că trebuie să facem ceva. rapoarte ar trebui să le răspundeți. Doamna Luling. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru explicațiile um, pe care ni le-ați adus în legătură cu propunerea dumneavoastră pentru folosirea cooperării sporite în ceea ce privește taxarea tranzacțiilor financiare. Parlamentul trebuie să își exprime avizul conform în legătură cu principiul, dar nu va fi uh, decât consultat în legătură cu substanța. Diferența nu mi-a scăpat și e păcat că principiul și substanța sunt atât de disociate. Ar fi fost mult mai bine să putem evalua lucrurile Explicați-mi de ce Comisia nu a considerat util ca solicitarea de autorizare a textului în legătură cu uh, crearea acestei taxe. O altă întrebare, după părerea mea esențială. Probabil viitoarea taxă a tranzacțiilor financiare se va baza pe principiul extrateritorialității după cum ați prevăzut în propunerea dumneavoastră din 2011. Spuneți că noua propunere va fi foarte asemănătoare cu aceea. Acest lucru înseamnă că statele membre care introduc taxa vor obliga statele care nu vor aplica această taxă să o perceapă pentru instituțiile financiare care au sediul în uh, statele care aplică cooperarea sporită. Bine am înțeles? Și dacă da, este acest procedeu legitim sau măcar legal? Care este părerea dumneavoastră? Extrateritorialitatea în materie fiscală poate oare să fie impusă celorlalți, da sau nu? Domnul Bulman are cuvântul în cadrul acestei runde de întrebări. Ja, vielen Dank, äh, Frau. Mulțumesc, domnul președinte. Am uh, două întrebări către domnul comisar. În primul rând, uh, încep prin a-i mulțumi pentru uh, prezență și pentru faptul că ne-a vorbit despre impozitare, adesea am discutat despre ajustarea bugetară și am spus că nu ține doar de cheltuieli, ci și de venituri. Sunt de acord cu domnul comisar când spune asta. Grupul meu politic a prezentat studii potrivit cărora pierderile anuale din uh, Uniunea Europeană ajung la până un miliard de euro din cauza evaziunii fiscale, din cauza proastei coordonări pe impozite și a proastelor practici. Așa că, dată fiind recesiunea, trebuie să întreprindem ceva urgent. Domnule Șemeta, dumneavoastră ne prezentați un plan de acțiune acum, dar nu ar fi frumos ca împreună cu acesta să putem să și accelerăm puțin lucrurile cu propunerile legislative? și poate că ar putea să ne asigurăm de faptul că la summitul de început din 2013 Consiliul să ia deja niște hotărâri, pentru că noi vrem să apăsăm puțin pedala de accelerație, noi vrem să avem niște măsuri concret implementate, pentru că e mm, vorba de câștigul tuturor părților implicate. În al doilea rând, mâine veți uh, discuta la ECOFIN despre directiva cu privire la rata dobânzilor și cred că a sosit momentul ca Uniunea Europeană să poarte negocieri uh, în nume propriu. Am salutat asta, grupul meu a salutat asta încă de la bun început. Din păcate, conservatorii și liberalii nu au fost de acord cu noi, dar eu cred că se vor da pe brazdă. Ideea care este? Vreau să știu cum anume pot explica, cum anume pot justifica miniștrii de finanțe că nu vor ca Comisia Europeană să întreprindă măsuri cât timp americanii își declară disponibilitatea la cooperare internațională. E o contradicție și eu nu pot să o înțeleg. Domnule Șemeta, cum justificați dumneavoastră atitudinea Consiliului? N-ar fi mai bine ca dumneavoastră să puteți negocia în numele Comisiei și Comisia să fie reprezentată în numele Uniunii Europene? Domnule comisar, întrebări complicate. Aveți cuvântul. Nu sunt întrebări ușoare, pentru că am de face cu experți în, uh, în domeniul uh, taxării. Pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră legătură cu, cu evaziunea fiscală, uh, de către întreprinderi sau în legătură cu frauda fiscală, am anunțat deja de mai multe ori că în decembrie vom prezenta un pachet de propuneri pentru a lupta împotriva fraudei și evaziunii fiscale. De asemenea, vom face propuneri uh, în legătură cu uh, paradisurile fiscale, Uh, și planificarea uh, agresivă în domeniul taxării. Ați menționat cazuri specifice. În unul s-ar putea presupune că s-a făcut o planificare agresivă pentru a uh, scăpa de taxare și uh, trebuie făcute propuneri specifice pentru a aborda acest caz. Avem, pe de altă parte, mai multe instrumente deja la nivel uh, european, de exemplu codul de conduită privind uh, taxarea agenților economici și practic orice, state membre, orice stat membru poate să prezinte un caz grupului codului de conduită și apoi există o procedură pentru uh, evaluarea cazului respectiv de către grupul codului de conduită și din 97 încoace acest grup uh, a propus soluții pentru peste 100 de uh, uh, conduite negative din statele membre. În legătură cu baza comună de impozitare, trebuie să înțelegem că această propunere va fi, dacă este adoptată așa cum a propus uh, Comisia, problema uh, prețului transferului uh, în transferarea profiturilor uh, care taxează, impozitează mai puțin, uh, vor despărea. De aceea insist uh, asupra acestei propuneri și că și Parlamentul ar trebui să faci, facă presiune asupra Consiliului, pentru că în Consiliu s-a făcut deja o analiză tehnică a tuturor articolelor propunerii și a venit uh, vremea acum ca propunerea să fie pusă pe agenda ECOFIN pentru o dezbatere politică. Am discutat acest lucru cu mai multe state membre deja. Știm că urmează că președinția următoare nu este foarte entuziastă, să spunem așa, în legătură cu acest dosar, dar cred că în calitate de președinție trebuie să-și facă, să se achite de propria datorie. Uh, deci, oricum, dosarul e gata să fie dezbătut uh, la nivel politic în ECOFIN și având în vedere uh, situația actuală, trebuie să fie discutate avantajele pentru a lupta împotriva um, acestor uh, strategii agresive. Când va fi va avea loc această dezbatere? Nu se știe, pentru că președinția trebuie să hotărască acest lucru și președinția cipriotă nu are de gând să o facă, din câte am înțeles. În ceea ce privește taxarea depozitelor bancare, situația actuală, cred că este important să nu dăm vina pe întregul Consiliu. Știți că e nevoie de unanimitate când e vorba de un dosar din domeniul impozitării. 25 de state membre sprijină propunerea noastră și avem două state membre, Austria și Luxemburgul, care continuă să blocheze propunerea, blochează chiar posibilitatea de a se da mandat uh, Comisiei să înceapă negocierile cu Elveția rezultatul negocierilor poate fi discutabil, dar nici măcar să nu se dea posibilitatea de a negocia, eu nu pot să înțeleg așa ceva. Și o voi spune foarte deschis mâine la Consiliu. Sper că și alți miniștri vor face acest lucru pentru că eu cred că a venit vremea să nu uităm că Consiliul European a cerut progres rapid în acest dosar de trei ori anul acesta. Și mm, suntem în aceeași situație uh, ca înainte de decizia Consiliului European. Nu trebuie să uităm acest lucru. Apoi, în ceea ce privește taxa pe transacții financiare și uh, propunerea privind uh, TTF în uh, general, Unii dintre dumneavoastră ați, vozit, ați vorbit despre posibila extrateritorialitate. În analiza pe care am transmis-o Consiliului, am uh, afirmat clar că nu există probleme legate de extrateritorialitate și că propunerea prezentată respectă principiile internaționale și practicile fiscale uh, și de impozitare internaționale și trebuie să se înțeleagă că principiul uh, rezidenței cere să existe o legătură economică între partea implicată în tranzacție cu statul membru care percepe impozitarea, impozitul. Și se poate chiar uh, încerca să se uh, demonstreze că nu există astfel de legătură. Deci trebuie să țină cont și de practicile legate de TVA. Și uh, practicile implementate vor fi foarte similare cu practicile uh, din domeniul TVA și nu se aplică practici legate de extrateritorialitatea TVA-ului. Propunerea nu va avea impact negativ asupra altor state membre care nu aplică uh, taxa pe tranzacțiile financiare. Și în ceea ce privește piața unică, am spus în raportul nostru că impactul trebuie să fie pozitiv asupra pieței unice. Dacă se va ajunge la un acord între 11 state membre. Acest lucru va însemna că cel puțin între 11, 11 state membre vor avea aceleași practici și 16 alte state membre vor avea propriile lor practici. Știm că uh, există o taxare a sectorului financiar în multe state membre, în Regatul Unit și în alte state. Este o taxare diferită și asta pune probleme în eficiența pieței unice. Dacă avem un abord, o abordare comună în 11 state membre, se vor reduce astfel se va reduce astfel în mod semnificativ impactul negativ al uh, deciziile care pot fi luate de diferitele state membre. Să nu uităm că avem deja mai multe state membre care aplică deja uh, taxe pe tranzacții și chiar unele dintre țările din grupul celor 11 state membre favorabile au deja în bugetul lor uh, venituri uh, din taxa pe tranzacțiile financiare. Acest lucru înseamnă că dacă nu va exista un acord între aceste 11 state membre, acestea vor uh, introduce taxa în mod unilateral, pentru că nimeni nu le împiedică să o facă. De aceea, astfel vor exista tot felul de practici diferite. E nevoie de coordonare. Altfel, uh, practicile foarte diverse vor avea efecte negative asupra sistemului financiar. O altă rundă de întrebări, doamna Podimata, domnul Huntis și domnul Lamberts. Thank you, Madam Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Mulțumesc pentru faptul că ați pus bazele taxei pe tranzacțiile financiare. Dincolo de comentariile pe care le-ați făcut dumneavoastră și pe care le-au făcut uh, colegii mei în intervențiile lor, vreau ca din partea mea să uh, mulțumesc Comisiei pentru faptul că a respectat litera și spiritul tratatului, făcând o distinție clară între autorizarea procedurii de cooperare consolidată și substanța pe care am început deja să o discutăm, dar în baza unei proceduri cu totul și cu totul diferite. În ceea ce privește consimțământul Parlamentului pe uh, cooperarea consolidată, um, e un lucru pe care Parlamentul deja l-a cerut prin avizul pe care l-am făcut la propunerea dumneavoastră când uh, am uh, spus foarte clar că dacă se vrea, o, dacă nu se ia de fapt o decizie uh, la nivelul celor 27, atunci trebuie să continuăm cooperarea consolidată. Și apoi, e vorba de modul în care implementăm cooperarea consolidată. Eu cred că deja avem precondițiile juridice necesare, iar în ceea ce privește procedura, plec uh, de la ideea că, așa cum am decis, trebuie să accelerăm procedura. Și asta pentru a ne confirma uh, avizul favorabil cu privire la autorizarea cooperării consolidate. Haideți să trecem acum la substanță, pentru că s-au pus foarte multe întrebări pe substanță și dumneavoastră chiar ați subliniat că, mai mult sau mai puțin, vreți să mențineți propunerea inițială a comisiei. Vă atrag totuși atenția că uh, un motiv pentru care Parlamentul European a sprijinit propunerea Comisiei a fost că propunerea acoperea un domeniu amplu, acțiuni, obligațiuni și uh, produse derivate. V-aș ruga să reconfirmați astăzi că aveți uh, intenția ca prin propunerea pe care o veți uh, depune după autorizarea procedurii, desigur, veți rămâne la acest nivel amplu, acoperind toate cele trei segmente. Și apoi v-aș ruga să ne aduceți câteva clarificări în ceea ce privește uh, soarta propunerilor depuse de Parlament pentru îmbunătățirea comi- comunicării Comisiei, când Parlamentul a sugerat, de exemplu, să uh, se țină cont de principiul um, emitentul, em, principiul uh, emiterii și a um, proprietății. Și apoi, un alt subiect. Dumneavoastră ați subliniat nevoia de a, uh, a acționa rapid în cazul unui acord um, cu Elveția. Suntem perfect de acord? Și mi-amintesc prea bine când în urmă cu câteva luni ați subliniat exact asta, că nu am progresat. Ce am putea face? Asta e o întrebare. Și acum a doua întrebare. Știți că unele țări, de fapt țara mea, Grecia, sunt pe punctul de a, este pe punctul de a încheia un acord bilateral cu Elveția în ceea ce privește taxarea economiilor. Eu mi-amintesc prea bine că dumneavoastră ați fost foarte critic în momentul în care Germania a semnat un acord bilateral asemănător în urmă cu câteva luni. Încurajați acest, timp de, acest tip de comportament bilateral sau ați sugera statelor membre care sunt în negocieri bilaterale ca mai degrabă să militeze pentru un acord UE-Elveția. Uh, Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Șuntis! Mulțumesc! Am o întrebare în ceea ce privește evaziunea fiscală, dar într-o altă perspectivă. Domnule comisar, știți cu siguranță că recent Daily Telegraph a publicat o nouă listă AEGP cu privire la conturile offshore. Sunt numiți clienți care au uh, comis infracțiuni economice și politice, sunt actori uh, din Uniunea Europeană, din Grecia, de exemplu, și se pare că autoritățile britanice dispun acum de această listă. Vine și întrebarea. Ce se întâmplă cu informațiile din această listă sau uh, din celelalte liste? Noi în Grecia spunem că această listă este lista Lagard, pentru că, uh, că o listă similară, mă scuzați, este lista Lagard în ceea ce pește Grecia, pentru că a fost practic ștanțată de doamna Lagard la un moment dat. Ce se întâmplă cu aceste liste care mm, iată, atrag atenția asupra activităților frauduloase. Iar uh, o altă întrebare, dacă un stat membru primește astfel de informații, poate să uh, le utilizeze pe mai departe pentru a întreprinde măsuri împotriva evaziunilor fiscale? Mulțumesc. Domnul Lamberts. Mulțumesc. Domnule comisar, de fiecare dată când vă ascult, mi se pare că sunteți din ce în ce mai uh, hotărât să luați taurul de coarne în ceea ce privește impozitarea și nu pot decât să vă încurajați să o țineți tot așa, să vă încurajez. Nu o să reiau uh, tot ceea ce a spus Ani în ceea ce privește domeniul de aplicare, uh, principiul emitentului și așa mai departe, dar vreau să mă refer la externalizări. Sunt uh, unii care au spus că anumite impozite ar putea să doară. Aș vrea să-i aud pe aceiași, militând cu aceeași energie și dedicare, împotriva externalizării altor uh, trăsături ale impozitelor în anumite state membre. Pentru că atunci când avem uh, externalizare de impozite, care vrea să reducă uh, venitul de la nivelul corporatist, toată lumea este pentru. Dar când vrem externalizare pentru a crește uh, venitul de la nivelul corporatist, uh, toată lumea e împotrivă. Alege tabra și asumă-ți-o. Ce înseamnă asta? Protejați corporațiile? Sunteți de acord cu externalizarea când uh, e bună pentru corporații și când nu, nu. Îmi pare rău, puțină onestitate intelectuală ar fi de dorit aici. Și în al doilea rând, cu privire la planul dumneavoastră de acțiune, ați menționat mai multe lucruri. Vreau să menționez și eu oazele fiscale. Cei de la OCDE uh, au întreprins una alta și potrivit definițiilor lor, practic nu mai există oaze fiscale, trăim într-o lume utopică, totul este extraordinar. Dar știm că realitatea este alta și știm că un dosar al lui Michel Barnier este blocat din cauza încăpățânării uh, și a lipsei de onestitate la Consiliu, unde, din motive absolut bizare, nu se mișcă nimic. În ciuda deciziei care a fost luată în iunie cu privire la capitalul de risc. Comisia ar putea să facă ceva, de exemplu, prin comunicarea pe care o va face pe 4 decembrie cu privire la acest comportament. Dacă comisia e suficient de tupeistă, la toate niveluri, inclusiv uh, cel lingvistic, să reflecte clar poziția Parlamentului, atunci poate că am reușit să ajungem la un acord fără ca uh, Consiliul să-și piardă, să-și piardă să-și, imaginea față de public, să-și piardă fața. Nici nu știu câți ne urmăresc astăzi uh, aici. Rușine să le fie și celor care ne urmăresc, uh, felicitări. Care este ideea de fapt? că e un domeniu în care trebuie să acționăm și știu că atât dumneavoastră cât și domnul Barnier vreți să întreprindeți ceva în ceea ce privește oazele fiscale și să stabiliți un, un temei juridic în legislația comunitară care să ne permită să-i vânăm pe acești infractori. De fapt, care e problema? Că există țări precum țara mea, Olanda, unde în, prin legislație se pun bazele unor oaze fiscale. Și apoi, cu privire la acordul cu Elveția, Barroso să facă de bine să meargă în Elveția și să spună că până în anul 2014 ne vom fi repatriat toate trupele din Afganistan și până atunci aceștia vor fi extrem de bine antrenați în uh, uh lupta în condiții extreme și poate că așa Elveția în sfârșit va ceda. Un răspuns la aceste întrebări, după care alte două întrebări, foarte multe întrebări, nu-i așa? Da, așa este, nu o să uh, dau curs ultimului comentariu despre trupele armate, dar uh, Concret, cu privire la taxa pe tranzacțiile financiare și domeniul de aplicare al uh, propunerilor Parlamentului, propuneri cuprinse în raport, ne aflăm într-un moment în care pot să spun că nu vom avea parte de nicio surpriză în ceea ce este evoluția documentului, pentru că ne obligă o solicitare a statelor uh, membre Uh, ele au definit uh, domeniul de aplicare și au spus că Comisia trebuie să aibă o propunere bazată pe propunerea inițială a Comisiei. Așa că noi nu putem acum să ne sucim și să ne îndepărtăm semnificativ de propunerea inițială. Evident, trebuie să ținem cont de faptul că vom avea 11, nu 27, deci sunt câteva schimbări tehnice minore, și apoi uh, trebuie să vedem și ce se întâmplă cu evaluarea impactului, uh, de fapt nu a impactului, ci a efectului juridic cu privire la implementarea propunerii Parlamentului. E vorba de principiul emitentului, trebuie să-l studiem foarte îndeaproape din punct de vedere juridic. Exact cu asta se ocupă acum serviciul nostru juridic. Astăzi nu pot să vă prezint toate uh, detaliile propunerii, uh, care este ideea că nu vă va surprinde. Pot să vă ofer cel puțin această garanție. Și apoi, în ceea ce privește economiile, trebuie să spun că am ajuns la un punct în care 25 de state membre nu întrezăresc posibilitatea de a face și alte concesii față de Austria și Luxemburg. Iar asta înseamnă că acum trebuie să găsim un acord politic, să facem presiuni politici la mai multe niveluri, inclusiv Parlamentul European. Aceasta este calea progresului, deoarece mai multe Președinții au propus uh, compromisuri statelor membre în cauză. Din păcate, nicio propunere nu a fost acceptată și acum am ajuns uh, într-un punct uh, definitiv. Din păcate, această această realitate nu este uh, menționată acasă în statele membre când se discută despre asta. De fapt, nu e vorba despre un regim aplicabil pentru rezidenții statelor membre. Deci, dacă Austria vrea uh, secretul bancar pentru proprii cetățeni, foarte bine. Dar de ce ar spune nu Germaniei, Franței, Greciei sau altor state membre dacă aceste state vor să își taxeze proprii rezidenți, potrivit legislațiilor în vigoare. Deci, aceste state membre vor putea să-și implementeze legislația fiscală într-o manieră corectă. A bloca asta E un lucru lipsit de noimă, în opinia mea. Apoi, vedem și care sunt evoluțiile în plan uh, global. Ați menționat uh, legislația din Statele Unite, ați menționat și faptul că Regatul Unit deja a semnat un acord cu SUA cu privire la FATCA și că acum se negociază. Mulțumită eforturilor comisiei și a poziției Statelor Unite, am putut să ajungem la un model la un acord model foarte bun care prevede schimbul de informații de la un guvern la altul și e vorba și de uh, depunerea reciprocă de cereri pentru obținerea de informații. Deci dacă cineva din Uniunea Europeană uh, depune o cerere către SUA, SUA va furniza informații respectivul stat membru. Acest lucru va avea un impact asupra procesului întreg în care ne aflăm acum și sperăm că împreună vom uh, obține un progres real. În ceea ce privește acordurile bilaterale, vreau să spun foarte clar un lucru statele membre, în plan bilateral, ar putea negocia, de exemplu, ceea ce se află în afara uh, domeniului de aplicare al directivei cu privire la economii. Pentru că aceste. Uh, uh, pentru că actele normative care vizează economiile țin de competența exclusivă a, mem- a mediului comunitar. Dar există și alte domenii care nu Uh, sunt cuprinse în acest uh, acte normative și aceste lucruri ar putea fi negociate bilateral, de exemplu cu Elveția în cazul de față. Chiar dacă statele membre negociază cu Elveția în măsura în care le este permis să o facă și pe subiectele care le sunt permise, în continuare trebuie să închidem lacunele din directiva cu privire la economii împreună cu Elveția și să ajungem la un acord cu această țară pentru a aplica un tratament egal conturilor de economii. Așa funcționează sistemul, deci acorduri bilaterale, uh, acordurile bilaterale nu dăunează muncii noastre pe conturile de economii pentru că um, e vorba de perspective total diferite din care privim acest uh, subiect. The issue of uh... Uh, Acum în ceea ce privește paradisurile fiscale, Lamberts a ridicat această problemă. Pot să vă spun că unul dintre elementele propuse în pachet în ceea ce privește paradisurile fiscale va fi definiția acestora. Sper că acest lucru va înlesni negocierile privind uh, directiva capitalului de risc. E mare păcat că nu avem încă o definiție a ceea ce înseamnă paradis fiscal, dar sper că prin acest pachet această problemă va fi soluționată. Apoi, domnul Ciunti s-a adresat o întrebare privind așa numita listă la gard. Dați-mi voie să spun lucrurilor pe nume. Este vorba de patru stat... Este o chestiune la nivelul statelor membre. Uh, patru state membre care au făcut schimb de informații, iar ele sunt cele care hotărăsc cum să aplice legislația națională și cum să folosească aceste informații. Dacă încalcă în vreun fel legislația și tratatele europene, bineînțeles, Comisia va interveni, dar până atunci nu e nevoie de intervenția Comisiei. Am uh, două întrebări suplimentare. Inter- interpreții au fost de acord să ne dea câteva minute în plus. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Doamna, doamna Reding uh, a spus la Berlin săptămâna trecută că țările europene nu ar uh, trebui să mai beneficieze de drept de veto în ceea ce privește chestiuni atât de delicate cum ar fi impozitarea. Cum comentați poziția? Nu vreau să neapărat să comentați eh, poziția doamnei Reding, dar sunteți de acord cu domnia sa? Care este părerea celorlalți comisari privind acest subiect eh, foarte delicat? Mulțumesc. Filip a plecat. Nu aș vrea uh, să credeți că banalizez observația sa. Voi discuta cu el uh, după aceea trupele noastre în Afganistan fac o treabă extraordinară și nu aș vrea să banalizăm acest lucru prin comentariile legate de Elveția, dar întrebarea pe care doresc să o adresez, domnule, referă la discuțiile privind MIFID, directiva privind instrumentele pieței financiare, în ceea ce privește protecția investitorilor, mai ales uh, din domeniul cu amănuntul. Am uh, încercat uh, să oferim garanții în această legislație pentru a-i ocroti pe investitorii cu amănuntul care uh, adesea sunt mai naivi, nu vreau să uh, îi ofensez, dar uh, nu, sunt, nu beneficiază de instrumentele cele mai sofisticate. Iar uh, introducerea TTF-ului prin, consolidare, prin cooperare consolidată la ora actuală, aveți de gând, prin intermediul Comisiei sau altfel, să monitoriza, monitorizați transferul investitorilor către de la uh, invest, de la instituțiile care uh, oferă elemente mai securizate, se prea poate ca evitarea plătirii impozitelor să îi priveze de protecție. Iar uh, cei care oferă clienților din Marea Britanie uh, anume feluri de spreaduri se pregătesc pentru aceste piețe. Aveți posibilitatea de a monitoriza cum se vor desfășura lucrurile. Mulțumesc că acestea au fost ultimele întrebări și dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc. O să încerc să fiu succint. În ceea ce privește unanimitatea. Tratatul actual uh, garantează unanimitatea în domeniul fiscal, deciziile luate în acest domeniu, necesită deci unanimitate. Ne confruntăm cu greutăți în ceea ce privește procesul decizionar la Consiliu. V-am enumerat câteva propuneri care sunt uh, discutate de mult timp la Consiliu. și din cauza acestei obligativități a unanimității nu am putut, nu am putut ajunge la un acord. Există și aspecte negative ale unanimității. Procesul este mai îndelungat decât ne-am dori, dar dar uh, noi ne noi nu avem probleme cu unanimitatea la ora actuală. Ce se va întâmpla pe viitor? Discuțiile cu privire la viitorul tratatului vor fi demarate, cred. Și unele domenii unde se aplică votul unanim uh, vor fi supuse dezbaterii. Nu vreau să vă vorbesc despre rezultatul acestei dezbateri. Bineînțeles, impozitarea este un subiect delicat și trebuie cântărite argumentele pro și contra înainte de a face vreo mișcare. O întrebare foarte complicată. Apoi în ceea ce privește TTF-ul și protecția investitorilor. Dacă am înțeles eu bine, Dumneavoastră ați, ne-ați explicat că se pregătesc unele scheme pentru a permite evitarea TTF-ului în țările participante. Ați vorbit despre Regatul Unit. Cred că Marea Britanie ar trebui să fie pentru, consolid, pentru cooperarea consolida, consolidată. fiindcă ar avea de câștigat de pe urma acestea. Dar nu știu dacă se va întâmpla așa. Propunerea pe care o avem uh, în discuție la ora actuală și bine, noua propunere nu va fi foarte diferită de cea existentă, garantează, după părerea noastră, faptul că evitarea impozitelor pe cale legală va fi strânsă la minim. Noi vom conlucra cu statele membre participante pentru a consolida prevederile din propunere, pentru a ne asigura pentru a ne asigura că această activitate va fi eliminată. Aceasta este perspectiva noastră pe viitor. Dacă aveți idei uh, în vederea asigurării unei mai bune funcționări a, și unei mai bune conceptualizări a acestui impozit pentru a elimina acest uh, procedeu de evitare a impozitelor sunt binevenite. Vă rog să luați legătura cu experții noștri. Mulțumesc că multe state membre au uh, TTF care uh, și până la urmă această dezbatere este de ordin teoretic. Uh, poate, dacă îmi permiteți, aș dori să vă spun că am avut o deplasare în India. Iar India are o taxă pe tranzacțiile financiare similară celei pe care o propunem noi, care a fost introdusă deja de ani buni, de șapte ani. Și am discutat cu ministrul de finanțe, l-am întrebat dacă se confruntă cu probleme în ceea ce privește relocalizarea, evitarea plătirii impozitelor. Iar domnia sa mi-a spus că nu sunt probleme în ceea ce privește aplicarea TTF-ului în India. Mai sunt și alte țări terțe care, care au introdus aceste taxe pe tranzacțiile financiare, unde lucrurile funcționează eficient. Cred că îngrijorările legate de relocalizare și efectele negative sunt exagerate. Bun, asta e o altă discuție, dar acum trebuie să închim această discuție, fiindcă nu mai avem timp. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezență, pentru efectele cuprinzătoare și ne vom ocupa în continuare împreună de aceste subiecte care nu sunt lesne deloc. Așa cum a spus domnul Lamberts, dumneavoastră sunteți plini de energie Eh, și eh, ne vom ocupa împreună de aceste provocări. Mulțumesc și interpreților pentru timpul suplimentar acordat. Interpreții dau întotdeauna dovadă de cooperare și următoarea noastră reuniune are loc pe marți, pe data de 13 noiembrie, mâine la ora 13.30. jumătate.